Bine, abbiamo aspettato fin troppo. Am așteptat uh, deja mult uh, ca să ajungă și întârziații, dar ambasadorul Marțen, uh, Marțen a fost foarte punctual, a fost aici la ora 15.00 aici alături de mine, precum și alții, ați fost foarte răbdători, dar Așa se întâmplă că de multe ori uh, întârziații au câștig de cauză și se așteaptă. Astăzi am așteptat cât am putut, dar acum începem și urez bun venit uh, pe uh, doamna ambasador Marțen. În cazul său, numirea a avut loc în august, dar nu am putut să ne întâlnim cu dânsa înainte de a își intra în funcție Ați fost foarte um, amabilă să răspundeți uh, la invitația noastră, chiar dacă aveți o agendă foarte încărcată. Vă mulțumesc, deci, pentru faptul că participați la ședința noastră. Vom discuta despre situația politică din Sudan, despre rolul Uniunii Europene, uh, un rol în stabilizarea acestei țări și de garantarea stabilității politice în Sudan. Există un acord global de pace care um, începe, să, începe să dea roade și există și un referendum în legătură cu independența unor teritorii. și uh, acesta poate să ducă la perspective interesante pentru această țară. Înainte de a vă da cuvântul, uh, aș dori să amintesc, chiar dacă cred că colegii știu uh, care a fost experiența dumneavoastră precedentă, dinainte de această funcție, ați avut o carieră diplomatică de mare succes, v-ați ocupat întotdeauna de situații politice deosebit de delicate, în uh, timpul carierei uh, dumneavoastră, în diferitele misiuni pe care, uh, la care ați participat. Ați fost ambasador în Sudan timp de trei ani, ambasador în Afganistan și consul general la Basora, în Irak. Deci, ați fost în multe țări, în multe regiuni critice și cu situații dificil de gestionate. Așteptăm acum analiza dumneavoastră în legătură cu viitorul Sudanului și sunt sigur că interesul în comisia noastră pentru analiza dumneavoastră este mare. Această prima întâlnire ne permite să inițiem un dialog care sper că va fi uh, bogat și interesant pentru ambele părți. În orice caz, aceasta este intenția noastră. Vă dau acum cuvântul și uh, după intervenția dumneavoastră inițială va urma dezbaterea, intervențiile colegilor. Colegii vor uh, pune întrebări uh, pe care le vom organiza în blocuri de 5-6 minute și apoi vă se va posibilitatea să răspundeți după fiecare bloc. Vă rog, aveți cuvântul. Grazie, signore Presidente, uh, for, for your very warm Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru cuvintele de bun venit. E o plăcere pentru mine, doamnelor și domnilor deputați, să particip la această reuniune. Așa cum a, pre- a explicat președintele, am fost numită la în 11 august la propunerea înaltului reprezentant de către Consiliu. L-am uh, însoțit în 1 septembrie pe domnul Torben Briller din păcate, nu am putut uh, să vin la Parlament uh, între timp, uh, însă, mm, și aceasta și datorită vacanței de vară. Însă mă bucur de faptul că, iată, avem o șansă să avem un dialog, mă bucur de ocazia pe care mi-o dați de a participa chiar la începutul mandatului la această ședință a Comisiei pentru Afaceri Externe. M-am întâlnit neoficial cu o parte dintre dumneavoastră și salut contribuția dumneavoastră și sugestiile pe care mi le-ați făcut și pe care urmează să mi le faceți în această dupămasă. Aștept uh, cu nerăbdare să avem un astfel de schimb, uh, de schimburi uh, sistematice. Și dacă doriți să vă deplasați în Sudan, dacă doriți să mergeți în Sudan, din orice motive ar fi, vă rog să nu ezitați să mă contactați. În calitate de înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru Sudan, sub egida funcției um, înaltului reprezentant. Datoria mea este să mă ocup de uh, situații complexe din Sudan, uh, chestiuni politice, economice uh, și așa mai departe. Lunile următoare vor fi foarte importante pentru viitorul Sudanului, care se află într-un moment de răscruce în istoria sa, pentru că intră în faza finală a uh, acordului de pace lansat în 2005, uh, care a pus uh, capăt unui război care a făcut mai bine de 2 milioane de victime. Această implementare a unui acord cuprinzător de pace va fi, implementarea de succes va fi foarte importantă pentru viitorul Sudanului va avea loc și un uh, referendum pentru autodeterminare pentru Sudanul de Sud și, de asemenea, un uh, Uh, referendum pentru viitorul regiunii ABE din uh, în 9 ianuarie 2011. Și perioada de timp care ne rămâne până la acest uh, plebiscit ne va permite, sperăm, să consolidăm pacea în această țară. Așa cum s-a putut constata la reuniunea la nivel înalt de săptămâna trecută de la New York, cu participarea primului vicepreședinte și al Uh, președintelui uh, Ali Osman Taha, președintele uh, Sudanului de Sud, la care au participat și șef de stat și de guverne, printre care și președintele Obama, miniștrii de afaceri externe și vicepreședinți din aproximativ 25 de state membre și de organizații. Eu am primit mandatul să mă ocup de obiectivele strategice de politică ale Uniunii Europene, care au fost stipulate în concluziile Consiliului din 25 iulie anul curent. Aceste obiective strategice pot fi sintetizate în șase rubrici principale. În primul rând, contribuirea, contribuția la o implementare totală de plină a acestui acord de pace, inclusiv organizarea acestui referendum cu privire la autodeterminarea Sudanului de Sud și uh, ABEA în 9 ianuarie 2011. Apoi, sprijinirea acordului cu privire la uh, perioada de după referendum. Apoi, consolidarea și construirea instituțiilor și, de asemenea, securitatea și dezvoltarea în Sudanul de Sud, în urma referendumului. Apoi, eforturi de, uh, susținute pentru a ajunge la un acord de pace durabil în uh, Darfur, promovarea justiției, a reconcilierii și respectarea drepturilor omului, inclusiv cooperarea cu, uh, cu, cu Tribunalul Penal Internațional și, în uh, ultimul, nu în ultimul rând, îmbunătățirea accesului uh, organizațiilor umanitare pentru întreg teritoriul Sudanului. Uh, rolul meu în calitate de reprezentant al Uniunii Europene e să încerc să influențez prin instrumentele pe care le am la dispoziție acest uh, uh, proces de pace, de pacificare a Sudanului. Sigur că nu e un proces pe care pot să-l desfășor singură. Trebuie, e nevoie de un efort colectiv, de un efort de echipă. Voi coopera strâns cu instituțiile și cu serviciile Uniunii Europene, la fel ca și cu statele membre. Și, de asemenea, voi face, voi face legătura și cu uh, partenerii din Sudan, cu societatea civilă, cu ONG-urile și cu partenerii internaționali, inclusiv ONU și uh, Uniunea Africană. Mai ales uh, cu înaltul uh, reprezentant uh, al ONU, Harry McCallions, și cu Ibrahim Gambari, înaltul reprezentant ONU, uh, Darfur și, de asemenea, cu reprezentanții din partea Uniunii Africane, cu trimisul uh, special ONU uh, Gresham și cu alți parteneri regionali. Și o mare parte din timpul meu uh, o voi petrece călătorind în acea regiune, la fața locului. De la preluarea mandatului în 1 septembrie, am efectuat o vizită în Sudan în care m-am întâlnit cu oficiali din Khartoum și din Duba. Și Uh, o serie de actori internaționali la nivel înalt. De asemenea, la New York, așa cum am spus, am uh, participat la reuniunea la uh, nivel înalt. Uh, vinerea trecută au fost și alte, uh, și alte întâlniri pe lângă această întâlnire principală. Am discutat cu omologii uh, din țările de jos, din Marea Britanie, din China, din SUA și din India. În săptămânile următoare plani, uh, planific o altă vizită în Sudan. Uh, sper să ajung la Addis Adeba pentru a mă întâlni cu uh, personalități din Uniunea Africană. Înainte de a mă, înainte de a mă referi la uh, atribuțiile specifice ale mandatului meu, aș dori să spun ceva despre această uh, reuniune de la New York de vinerea trecută la care am participat. Uh, așa cum am spus, uh, acest eveniment a fost marcat de o participare la nivelul cel mai înalt. Baroana Ashton a participat, la fel ca uh, și reprezentanții ai unor state membre la această reuniune la nivel înalt. Comitatea internațională a transmis un semnal foarte puternic, respectiv faptul că Sud- Sudanul nu are cum trebuie, nu, nu, nu se poate întoarce la conflict și că referendumul trebuie uh, organizat uh, pentru ca procesul de pace Uh, la Doham să continue. Președintele Obama a instituit, a spus că Sudanul ori se izolează, ori are relații mai strânse cu Statele Unite. El a spus că nu are cum să existe pace fără justiție și niciun fel de normalizare a relațiilor cu SUA fără uh, ca uh, vinovații să fie trași la răspundere, vinovații pentru Uh, crimele uh, săvârșite. Președintele a salutat declarațiile președintelui Obama și a spus că Sudanul va răspunde în consecință. A salutat noua direcție și noul avânt al uh, politicii președintelui Obama, o politică de angajament din care toată lumea are de câștigat. Altcineva a mai spus că referendumul trebuie să fie organizat la timp și că orice întârziere ar risca să întoarcă Sudanul la violență. Sudul Uh, ar urma dacă votul referendumului este pentru independență, să devină independent. A spus că și guvernul uh, din uh, Sudanul de Sud are, are mai multe realizări pentru ultimii cinci ani decât orice guvern sudanez înainte. Uniunea Europeană a subliniat că trebuie ca acordul de pace să fie respectat întru totul și, de asemenea, că așteaptă cu nerăbdare rezultatele referendumului. Uniunea Europeană Uh, solicită uh, de asemenea ca condițiile de uh, organizare a referendumului să fie optime. De asemenea, situația umanitară trebuie să se îmbunătățească. Uniunea Europeană solicită acțiune tot deplină din partea UNAMID. Uniunea Europeană a subliniat angajamentul față de pace, justiție și să se pună capăt impunității în Darfur. Și, de asemenea, uh, a vorbit despre renoirea mandatului uh, reprezentantului Uniunii Europene. Uniunea Europeană a spus că și angajamentul uh, americanilor trebuie continuat. De asemenea, a subliniat rolul foarte important jucat de către Uniunea Africană și uh, de către ONU, mai ales implicarea președintului Becky. Și de asemenea, toată lumea a spus că nu trebuie să se rateze așa, această șansă unică care se oferă cu organizarea acestui referendum. La această uh, reuniune, această reuniune a fost organizată într-un moment critic. Secretarul general ONU a dat dovadă de leadership și l-a convins și pe președintele Obama să participe. Una uh, Europeană a fost reprezentată și ea la nivel colectiv și președintele Eh, vicepreședintele Taha a spus că, într-adevăr, acest referendum trebuie să fie, cele două referendumuri trebuie să fie uh, corect organizate și trebuie să profităm de elanul creat de această reuniune. Aș dori să spun câteva cuvinte despre elementele cheie din mandatul meu și ce face Uniunea Europeană pentru a promova obiectivele cheie. Implementation. În primul rând, aș dori să mă refer la referendum. Au existat 100 uh, de zile până când referendumul privind autodeterminarea Sudanului de Sud și referendumul privind uh, viitorul statut uh, pentru ABEA um, urmau uh, să, treacă, să fie înfăptuite. Însă, iată, suntem în urmă cu programul și Comisia de Referendum pentru ABEA nici nu a fost creată. Așadar, trebuie făcute foarte multe lucruri și nu avem timp de pierdut. Înregistrarea și votul la votul pentru Sudanul de Sud vor avea loc în uh, partea de nord, unde trăiesc foarte mulți sudanezi și în anumite țări uh, peste, peste ocean. Este foarte clar că referendumul trebuie să aibă loc în mod pașnic și la timp și să reflecte dorințele poporului sudanez. Mesajul, după cum am spus eu, a fost uh, transmis foarte clar la New York săptămâna trecută. Președintele Comisiei de Referendum din Sudanul de Sud a raportat uh, S-a a raportat că procesul de înregistrare va începe pe 15 noiembrie și, de asemenea, se spune că acesta a spus că speră să se țină referendumul pe 9 ianuarie, dacă va fi posibil. Uniunea Europeană va detașa o comisie de observare a procesului electoral uh, inclusiv înregistrarea la vot și etapa înregistrării. Este vorba despre o contribuție vizibilă și importantă în ceea ce privește transparența procesului de organizare a referendumului. Uniunea Europeană, de asemenea, oferă și sprijin tehnic pentru, pentru Comisia de Referendum din Sudanul de Sud. Are trei experți tehnici co care conlucrează cu Comisia de uh, Referendum la două, în două locații. Sperăm că lecțiile trase uh, de la misiunea electorală de observație de data trecută vor uh, fi luate în calcul la pregătirea referendumului. În mod independent, uh, misiunea ONU în Sudan și secretarul general ONU au anunțat că un panel de monitorizare condus de domnul Mkapa a fost creat la solicitarea ambelor partide sudaneze pentru a spori credibilitatea procesului de referendum. Acest panel nu va opera ca o misiune de observare electorală, ci mai degrabă va, va păstra o viziune de ansamblu asupra pregătirii referendumului și asupra desfășurării referendumului, uh, Eh, ținând seama de toate sursele de informație, inclusiv informațiile colectate de misiuni de observare precum cea a Uniunii Europene. În al doilea rând, ne referim la perioada post-referendum și la negocierile post-referendum. Un proces paralel de negociere interpartită privind aranjamentele post-referendum a fost deja lansat Um, există patru grupuri de lucru care tratează securitate, cetățenie, chestiuni economice și financiare, inclusiv, um, inclusiv chestiuni ce țin de petrol, resurse de apă și așa mai departe. Așadar, se fac lucruri, dar trebuie ca totul, tot procesul să fie accelerat. Este important ca negocierile post-referendum privind coexistența să fie abordate în domenii foarte importante pentru ambele părți, indiferent, indiferent de rezultatul referendumului. Foarte importante sunt uh, chestiunile ce țin de soluționarea problemelor legate de resurse de petrol și de cetățenie. Uh, discutăm despre disputele dintre nord și sud, astfel încât să asigurăm o relație bună de cooperare între cele două părți, indiferent de rezultatul referendumului. Acest lucru este crucial pentru viitorul Sudanului și viitorul acestei regiuni. În al treilea rând, aș dori să menționez sprijinul pentru Sudanul de Sud. Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea rurală uh, și furnizarea de servicii de bază și construirea de capacități în Sudanul de Sud. Pe 17 septembrie am uh, asistat la o întâlnire tehnică de la nivel înalt privind construirea de capacități în Sudanul de Sud, uh, a fost, această reuniune a avut loc în Bruxelles sub egida Comisiei Europene și am avut ocazia să uh, avem aici și o delegație a Sudanului pe domnul, condusă de domnul David Den privind uh, planificarea economică. Au fost stabilite 19 priorități pentru capacit- Consiliul de Capacități de Guvernanță în cadrul perioadei interimare a acordului de pace care va fi valabil până în 11 iulie 2011, indiferent de rezultatul referendumului. Donatorii, inclusiv o serie de state membre europene, uh, și-au reafirmat angajamentul față de Sudan pentru prioritizarea și construirea capacităților. Se va conlucra cu guvernul sudanez pentru implementarea acestui plan și, uh, desigur, vom sprijini Sudanul în acest sens. Și Banca Mondială a spus că va organiza la Washington pe 9 octombrie o nouă reuniune privind Sudanul în acest sens. Revenind la Darfur, Uniunea Europeană trebuie să nu piardă din vedere Darfurul, unde situația umanitară și de securitate reprezintă în continuare o, un subiect de îngrijorare. Violența din Darfur s-a soldat cu pierderea a milioane de vieți. Uh, milioane de oameni sunt refugiați și trăiesc în tabere de refugiați. În ultimele luni au existat incidente în ceea ce privește lupta împotriva rebelilor și lupta la nivelul triburilor. Au fost uh, atacați uh, uh, cei care intervin la nivelul umanitar și la nivelul misiunilor civile și a fost atacat și, a fost atacat și personal ONU. Uniunea Europeană conlucrează cu Uniunea Africană privind gestionarea conflictului în Darfur. Uniunea Europeană a oferit în acest sens uh, sprijin logistic de, de personal și financiar pentru o misiune din Darfur din 2004 până în 2007. Statele membre europene acum uh, acoperă 40% din costurile, uh, pe, de, de, din costurile de misiunii de pace în Darfur. Acum uh, acțiuni, totul trebuie să fie concentrat pe oferirea de asistență umanitară, astfel încât să se creeze un mediu sigur în Darfur. În ceea ce privește drumul politic, parcursul politic, Uniunea Europeană a oferit mereu sprijin eforturilor din regiune, uh, conduse de domnul mediator Basalai, și uh, mereu a fost încurajat procesul de pace de la Doha. S-a confirmat faptul că negocierea dintre guvernul sudanez și mișcarea pentru eliberare și justiție, una din mișcările din Darfur, vor fi reluate la Doha pe 29 septembrie cu scopul de a atinge un acord de pace comprehensiv și inclusiv. Știu că domnul Basalei lucrează foarte din greu pentru a încuraja și acelealte mișcări, mișcarea de justiție și egalitate și mișcarea armatei uh, civile, pentru a se alătura și acestea misiuni, uh, procesului de pace. În ceea ce privește accesul la ajutor umanitar, Uniunea Europeană și statele membre în mod colectiv, reprezintă unul dintre cei mai mari furnizori de asistență și ajutor umanitar în Sudan. Uniunea Europeană, în continuare, manifestă presiuni pentru accesul la ajutor umanitar. La întâlnirea de la New York, precum și la alte reuniuni la nivel guvernamental, S-a încercat acest lucru. Guvernul sudanez a adoptat recent o strategie pentru Darfur în acest sens care include intenția de a accelera uh, reașezarea și multe lucruri vor depinde, desigur, de ce se va întâmpla cu această strategie și ce se va întâmpla la fața locului. Un european a spus foarte clar că se va angaja în discuții cu guvernul, dar totodată este foarte important pentru noi să existe conformitate cu principiile umanitare și uh, Uh, trebuie ca refugiații să se întoarcă la uh, casele lor într-un mod uh, securizat și bine monitorizat. Desigur că trebuie adresată și chestiunea ocupațiilor planificate. Să nu, negociem, să nu neglijăm însă și Sudanul de Est, pentru că, iată, cele mai slabe rezultate sunt în Est. Guvernul sudanez și UNDP doresc să organizeze o conferință de investigație privind Sudanul de Est la, în Cuveit pe 1 și 2 decembrie. Comitetul director pentru această regiune, care include mai mulți actori la nivel înalt, dorește acum să finalizeze pregătirea acestei conferințe și analizează documentele Uh, documentele relevante în acest sens. Se vehiculează ca, se dorește ca Uniunea Europeană să participe, desigur. Știu că colegii mei de la Comisia Europeană vor analiza situația din Sudanul de Est în procesul de programare a celor 150 de milioane de euro fonduri EDF uh, 9 alocate pentru ajuta, ajutorarea grupurilor vulnerabile din zonele afectate din Sudan, inclusiv din Sud, din Darfur, din uh, cele trei uh, zone și din Est. Referindu-mă acum la justiție, reconciliere și drepturile omului. Uniunea Europeană dorește să pună capăt impunității din Darfur, inclusiv prin, TPI, prin intervenția TPI. Salutăm inițiativa președintelui Mbeki pentru justiție și reconciliere în raportul produs de panelul acestuia privind situația din Darfur. Uniunea Europeană are o poziție bine cunoscută de sprijin pentru TPI ca instituție. Respectăm independența acestei curți penale internaționale solicităm guvernului din Sudan să colaboreze cu TPI și să amintească părților vizate de uh, obligațiile legale prevăzute prin statutul de la Roma. Sprijinim uh, activitatea experților independenți privind drepturile omului din Sudan. Pe 17 septembrie, experții independenți uh, Uh, expertul independent uh, uh, Otman și-a prezentat rezultatele la Geneva și, în introducere, acesta a luat la cunoștință angajamentul guvernului sudanez și anumite evoluții pozitive, însă, totodată, a, sprijin, a subliniat lipsa progresului în anumite domenii. De exemplu, absența unei comisii pentru drepturile omului, comisie independentă, care, care este vehiculată în acordul de pace. De asemenea, lipsa de securitate pentru civili, lipsa de securitate a participarea la referendum și acestea sunt probleme. Uniunea Europeană a ridicat și ea o problemă în ceea ce privește protejarea uh, civililor uh, în raport cu angajarea copiilor soldați. Și, de asemenea, în ceea ce privește pregătirea referendumului, s-a subliniat nevoia de extindere a mandatului, după uh, cum au spus și Statele Unite. Likely... Rezoluția va fi probabil votată în următoarele zile. Stimați deputați, cu permisiunea dumneavoastră mă voi opri aici, dar va fi o plăcere pentru mine să vă răspund la întrebări și să ascult observațiile și sugestiile dumneavoastră acum la început de mandat, um, un mandat foarte dificil. Vă mulțumesc! Grazie, signor ambasciatore. Vă mulțumim, doamna ambasador. Deschide dezbaterea doamna Sargentini. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Marson, pentru faptul că vă aflați astăzi alături de noi. În legătură cu uh, Tribunalul Penal Internațional uh, despre care tocmai ați vorbit, uh, acest tribunal uh, a emis un mandat de arest pentru al-Bashir și apoi în luna mai a spus că cooperarea um, cu uh, Curtea Internațională uh, este foarte dificilă și vă să vă întreb uh, cum aveți de gând în rolul dumneavoastră să consolidați prerogativele cu Curtea Penală Internațională. Ne îngrijorează uh, ce s-a întâmplat uh, cu Al-Bashir și faptul că nu a fost uh, arestat și având în vedere faptul că în Libia în noiembrie va avea loc uh, um, o conferință a statelor uh, africane, probabil domnul Al-Bashir va fi prezent acolo, noi vom fi prezenți acolo, comisia va fi reprezentată, statele membre vor fi reprezentate. Cum ne vom purta? Um, the high... Grupul la nivel înalt pentru Darfur, care a fost creat de Uniunea Africană, și-a prezentat planurile de a crea o atmosferă de pace durabilă în Sudan. Cu toții dorim acest lucru, dar cum uh, se, poate, uh, cum se pot aplica aceste propuneri? Ultima mea întrebare acum. Uh, pentru a reveni la Tribunalul Penal Internațional, sunt îngrijorată de faptul că suntem îngrijorați de, de o vizită surpriză lui Al-Bashir în Libia și să nu uităm summitul de la Lisabona acum uh, câțiva ani în care domnul Mugaba a venit și nu am putut să-l uh, împiedicăm să vină, dar dacă se întâmplă așa ceva, ne, uh, se restrâng posibilitățile de a avea discuții și negocieri cu adevărat fructuoase. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Sargentini. Are cuvântul acum domnul Tanok. Un punct de ordine, de procedură. În celelalte două schimb de opinii sau audieri, s-a folosit procesul prin care coordonatorii din partea grupurilor, uh, prin rotație după mărimea grupurilor, au avut uh, posibilitatea de a lua cuvântul. De ce de această dată um, nu ați folosit uh, acest format? Este ciudat faptul că un membru supleant din alt grup are cuvântul mai întâi înaintea coordonatorilor din partea altor grupuri. E... Într-adevăr, am procedat în mod foarte pragmatic pentru că am doar patru solicitări de luare a cuvântului și am făcut-o uh, pentru că doamna Sargentini a ridicat prima mână uh, și dânsa și dumneavoastră ați fost primii prezenți, uh, așa că am făcut această alegere fără a ține cont uh, de uh, ordine, de ordine formală. Alți coordonatori nu au cerut cuvântul, așa că am acționat astfel uh, în mod foarte pragmatic. Domnul Tanak, doriți să luați cuvântul în legătură cu... Uh, doar, doar să spuneți doar acest lucru sau doriți să luați cuvântul și uh, pe fond? Îmi închipui că sunt următorul vorbitor atunci, dar m-a mirat faptul că ați început cu uh, altcineva. Președintele, dumneavoastră erați uh, următorul uh, orator, pe listă. Domnul Tanăc, felicitări pentru numirea dumneavoastră în funcție. Doamnă Marsen, uh, am văzut că aveți o carieră foarte impresionantă în Ministerul de Afaceri Externe al Regatului Unit. Uh, și sunteți prima persoană uh, importantă de naționalitate britanică numită în funcție după Tratatul de la Lisabona. Deci, din punct de vedere al Regatului Unit, există mult interes pentru ceea ce faceți. Bineînțeles, postul dumneavoastră este fierbinte. Uh, Mă interesează și pe mine foarte mult Sudanul, țară mare, uh, cu rezerve uh, minerale majore, dar și situația uh, drepturilor omului acolo este tragică, având în vedere situația Darfurului și în plus trebuie să să Vă descurcați cu situația în care președintele țării, președintele al-Bashir, este urmărit de Tribunalul Penal Internațional. Vicepreședintele Sudanului de Sud va veni, uh, se va întâlni cu această comisie peste puțin timp. Eu sunt uh, uh, îngrijorat de riscul de alunecare a situației și sunt și mai îngrijorat de faptul că dacă am bloca această situație, am riscat ca drumul să fie și mai alunecos. Și ce va face Uniunea Europeană în cazul în care referendumul uh, nu a, nu a fost uh, oprit, nu a fost anulat uh, doar din cauza unor probleme administrative, ci din cauza unor manevre ale Nordului. Uniunea Europeană ar putea recunoaște Sudul Sudanului ca independent și fără, fără referendum în acest caz? având în vedere acuzarea uh, președintelui Arbashir și așa mai departe. Ce se întâmplă cu cetățenii care trăiesc în nord? Sunt ei în pericol uh, dacă uh, sudul își câștigă cumva independența? Riscă aceștia să nu mai aibă naționalitatea sudaneză, să fie deportați sau ceva de genul acesta? Sunt intrigat de ceea ce a spus președintele Obama și anume faptul că a ridicat sancțiunile americane. Există o posibilitate chiar în îndepărtată, mai având în vedere uh, ambivalența uh, administrației americane, chiar dacă au folosit uh, Tribunalul Penal pentru a-l acuza pe domnul al-Bashir, uh, riscă americanii să-și schimbă poziția și chiar să ofere impunitate acestui om, chiar dacă nu o merită, pentru a obține pacea și reconcilierea cu Sudul și uh, Consiliul de Securitate ONU uh, poate să um, forțeze aceste acuze, probabil că putem uh, convinge pe chinezi, pe rusi uh, și, uh, bineînțeles, americanii ar fi inițiatori, dar credeți că puteți să convingeți și pe francezi și britanici? Sau credeți că um, ONU nu va insista asupra acestei uh, mandat al Tribunalului Penal Internațional pentru a nu-și întina reputația? O întrebare legătură cu funcția dumneavoastră. Sunt resursele dumneavoastră suficiente pentru a uh, face ceea ce trebuie să faceți? Aveți suficientă finanțare, suficient staff, uh, suficiente resurse pentru transport, având în vedere faptul că drumurile sunt foarte proaste în, în uh, Sudan, deci puteți să vă descurcați cu resursele pe care le aveți? Și o ultimă întrebare mai personală, poate nu doriți să răspundeți, dar mă intrigă acest lucru. Uh, uh, Ministerul de Externe britanic vă dă un pașaport diplomatic uh, pentru această funcție, pentru că ambasadorii au astfel de pașapoarte sau folosiți uh, pașaportul dumneavoastră britanic sau uh, un pașaport diplomatic european? Onorevole Tanoc. Mulțumim, domnule Tanoc. Are cuvântul domnul Weigel. Din păcate, nu împărtășesc uh, poziția colegului meu din Marea Britanie pentru că niciunul dintre candidații sloveni nu a fost ales pentru uh, prima rundă de eurodiplomați. Însă mă bucur de felul în care ambasadoarea Marsden a evaluat uh, situația din Sudan. N-am înțeles însă sau mi-a lipsit o analiză politică mai amănunțită, care uh, ar fi previziunile noastre pentru perioada de după 9 ianuarie în Sudan. Avem ceva așteptări în acest sens? Am vorbit uh, recent cu uh, câțiva politicieni din Sudan care au participat și la negocierile de la Doha și ei mi-au spus că de la ziua de 9 ianuarie ei așteaptă un război civil. Deci uh, nu, uh, că ei mi-au spus că ei sunt aproape siguri că va izbucni un război uh, civil. Deci mă întreb dacă la reuniunea de la New York s-a făcut vreo anticipare, vreun scenariu, vreo evaluare demnă de acest nume în legătură cu ce s-ar putea întâmpla. Într-unul, ă, deci având în vedere rezultatul pozitiv sau negativ al referendumului. Apoi, doamna ambasador, ă, dumneavoastră ați fost ă, la Sud- în Sudan în calitate de ambasador. Eu am vizitat de mai multe ori Sudanul în contextul crizei din Darfur. Știm, bineînțeles, cât de nefiabile sunt uh, dezbaterile politice în Sudan. Uh, ați menționat o parte din uh, actori, Abdul Wahid, de exemplu, și Khalil Ibrahim. Aceste persoane încă sunt la putere, încă iau decizii foarte importante și conduc uh, grupuri foarte importante din Sudan. Însă nu putem spune că avem un dialog cu ei. Calin, din câte am înțeles, e închis în uh, închisoare, în, în Franța. Ceea ce sigur că nu este situația cea mai uh, optimă dacă dorești să închei un acord politic cu cineva. Deci, uh, eu v-aș uh, sfătui să continuați să aveți un uh, dialog uh, extins și serios cu toate facțiunile, cu toți liderii de grupuri sau de mișcări rebele, dacă e să vorbim despre Darfur. Însă același lucru s-ar aplica și pentru Sudanul de Sud. Eu nu sunt atât de convins că acești actori care s-au sau personalitățile care s-au uh, întâlnit la New York nu uh, erau prea siguri pe situație. Pentru mine lucrurile nu sunt atât de clare și atât de transparente și ușor de înțeles, precum ați uh, încercat să ne descrieți dumneavoastră situația. Eu am îndoieli destul de grave și eu cred că veți fi supuși la încercări destul de importante în următoarele luni. Însă eu sunt, uh, fac parte dintre eurodeputații care au cerut să aibă un contact permanent cu dumneavoastră și probabil că mă voi deplasa, mă merge, merge și eu în Sudan câte curând cu putință. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Weigel, uh, domnul Svensson. Eh, Mulțumesc foarte mult, eh, domnule ambasador. Mulțumesc, doamna ambasador, îmi cer scuze. Mulțumesc pentru această analiză foarte pertinentă. Ne-ați eh, informat, ați venit cu o actualizare a situației foarte dificile din Sudan. Și ne-ați spus că dacă e de, dacă vorbim despre distribuirea venitului între nord și sud, cred că miza cea mai mare este cea a investițiilor străine directe. Credeți că ați putea juca un rol în ceea ce privește pregătirea pentru uh, stabilizarea Sunat, Sudanului și uh, pentru referendum? Mă întreb dacă interesele străine sunt relevante aici. Mulțumesc, domnule, uh, mulțumesc, doamna Hautala acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Marston. Am avut uh, privilegiul să mă întâlnesc cu dumneavoastră ieri și sunt convinsă de faptul că avem uh, altul reprezentant potrivit pentru Sudat. Mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați. Eu aș dori să vă spun că biroul meu s-a întâlnit astăzi cu militanți pentru drepturile omului din uh, Sudan, Ali Adav și domnul uh, Elmo Negac și ei ne-au spus uh, cum stă situația, uh, cât de dezastruoasă este situația militanților pentru drepturile omului în Sudan. Ni s-a spus că sunt persecutați și sunt hărțuiți de către uh, forțele de securitate și că astfel de acte sunt pur și simplu răspândite. Deci, ce credeți că ar putea face delegația UE din Cartun în acest sens? Pentru că dacă înțeleg bine situația, se pare că nu a fost eh, depus niciun fel de efort pentru a coopera cu eh, apărătorii eh, pentru drepturile omului. Deci mă întreb dacă dumneavoastră, doamnă înaltă reprezentant, ne puteți asigura că Uniunea Europeană va institui un punct de contact privind drepturile omului. E una dintre Um, prevederile uh, acordului nostru și vă puteți asigura că și societatea civilă este implicată. De exemplu, prin organizarea unor ateliere cu societatea civilă pentru a discuta cum am putea să procedăm mai bine. Pentru că eu sunt uh, convinsă că uh, contribuția mișcărilor pentru drepturile omului din Sudan va fi foarte importantă pentru procesul de pace și justiție. Mulțumesc, doamna Hautala, doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Masden, bun venit la Parlamentul European și aș dori să vă spun că uh, având în vedere că vă cunosc foarte bine și că v-am întâlnit chiar la Khartoum, uh, la fața locului, mă bucur de faptul că în altul reprezentant e o persoană atât de aproape de um, munca de teren și aș dori să vă felicit pentru tot ce ați făcut până acum și cred că alegerea aceasta este cea mai bună. Sigur că vom uh, putea ulterior să discutăm de uh, experiența dumneavoastră în această funcție. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care am venit. Știți foarte bine că sunt mitinguri de protest la care participăm și noi uh, și s-ar putea să fi uh, abordați uh, Uh, uh, aspectele întrebărilor pe care aș dori să vi le adresez. Dacă ați făcut-o, vă rog să nu, o, nu mai răspundeți pentru că o să intre pe colegi. În primul rând, având în vedere organizarea referendumului, ați vorbit cu siguranță despre organizarea acestor uh, referendumuri, care ar urma să fie implicațiile unei eventuale scisiuni a Sudanului, nu numai în contextul continentului african, ci și în ce privește chestiunea regiunii Darfur. Credeți că despărțirea ar avea consecințe? Eu cred că da. Câteodată reprezentanții provinciei Darfur spuneau că sunt total împotrivă. Ați putea să ne spuneți câte ceva în acest sens? În al doilea rând, alegerile care tocmai au avut loc au fost, uh, din păcate, uh, fraudate, însă ele au fost uh, total diferite între nord și sud. În sud au avut loc incidente regretabile, intervenții în procesul electoral din partea forțelor armate. Ce s-a făcut sau se face ceva sau ce s-ar putea face, care ar putea să fie poziția SPLM-ului, a Mișcării de Eliberare a Poporului din Sudan, deci, uh, dacă credeți că misiunea ONU uh, ar putea juca rolul de tampon sau ar trebui să intervenim și noi? Și, în al treilea rând, opoziția în Nord a boicotat alegerile, alegerile precedente. Și deci opoziția este foarte slab reprezentată în uh, adunarea parlamentară. Ați, în urma acestor alegeri care ar fi trebuit să fie o, uh, un prim pas înspre uh, multipartitism și un regim uh, democratic, aveți impresia că în Nord asistăm la un pas înapoi și că, din acest punct de vedere, aceste alegeri ar fi un eșec al opoziției, având în vedere uh, stratagema pe care a folosit-o opoziția. Mulțumesc! Doamna Lunacek, în încheierea dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte, și numele meu. Bun venit, doamna ambasador Marsten. Nu, v nu vă cunosc dinainte, însă din cele spuse aici și din ce am mai citit și am auzit despre dumneavoastră, se pare că sunteți una dintre persoanele cele mai îndreptățite să uh, faceți acest lucru în numele Uniunii Europene. Domnule Broc, cel puțin așa mi se pare mie. Aș dori să vă adresez trei întrebări. Poate că ele au fost puse și de, într-un fel sau altul, de colegi înainte. Rolul companiilor petroliere din Sudan. Multe încearcă să extragă cât mai mult uh, petrol uh, din Sudan, mai ales la regiunea de graniță între nord și sud. În urmă cu 10 ani, personal, împreună cu o companie austriacă care nu mai uh, Uh, e prezentă în Sudan, am fost acolo. Și cred că problema cea mai mare cu companiile petroliere internaționale e că marea majoritate acționează ca și când ar fi pe altă planetă, ca să spun așa lucrurile din bardă. Nu uh, pare, nu par să înțeleagă care sunt specificitățile țării respective, problemele cu care se confruntă. Ați putea să ne spuneți ce contacte ați avut cu ele și rolul pe care îl joacă în procesul de pace și în uh, organizarea referendumului. Uh, joacă vreo lor, sprijină uh, referendumurilor și apoi uh, cum se va distribui venitul, deci cum vor fi distribuiți banii din extracția petrolului între nord și sud și aici poate că rolul Uniunii Europene ar putea fi de ajutor pentru ca aceste companii să sprijine procesul respectiv. Un al doilea domeniu, și mă refer și la ce spunea colega mea Hauta, doamna Hautala, spuneați că Uh, încurajați contactele cu, organi- uh, cu ONG-urile, cu apărătorii pentru drepturile omului și în Cartum, dar și în alte zone. Că e vorba de organizații pentru drepturile femeilor, pentru uh, protecția mediului, care există, sunt puține, foarte puțini oameni sunt activi în aceste organizații, dar totuși există și cred că merită sprijinul nostru și merită și uh, interesul din partea noastră. Aveți ceva planuri concrete? Uh, aveți un plan de bătălie pentru a le implica în activitatea dumneavoastră. Și o a treia întrebare în legătură cu refugiații din uh, Sudanul de Sud care trăiesc în nord, ori în tabere, ori în alte uh, forme. Din câte știu eu, legea șaria, legea musulmană, se aplică în nord tuturor. Nu se face nicio diferență între persoanele musulmane și nemusulmane, pentru că să nu uităm că majoritatea refugiaților din Sud sunt creștini și nu musulmani. Și au fost probleme, de exemplu, femeile din uh, tabere care au produs alcool și ei l-au vândut, l-au comercializat, ceea ce e contrar legii șaria și au ajuns în închisoare din această cauză. Ne puteți spune care este situația la fața locului pentru aceste 3 milioane de persoane sudanezi din Sud, majoritatea creștini, uh, nemusulmani, care se uh, confruntă cu astfel de acte, deci că sunt obligați să respecte legea Sharia, să respecte regulile care se aplică în nord și nu în uh, sud. Mulțumesc, doamnă Lunacek. Iată o listă lungă de întrebări. Uh, vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Um, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările extrem de interesante. O să mă străduiesc să răspund la toate. Uh, Încep cu întrebarea, întrebările doamnei Sargentini în ceea ce privește activitatea TPI. Ei bine, după cum am spus deja, Uniunea Europeană, în mod repetat, a sprijinit Tribunalul Penal Internațional uh, și a încurajat cooperarea între guvernul sudanez și TPI. După cum știți, în ultimele luni s-a emis s-au emis cel puțin două declarații oficiale referitoare la vizita uh, domnului Bashir în Ciad și apoi în Kenya și uh, s-a, s-a vehiculat uh, angajamentul acestor state față de comunitatea internațională. Am înțeles și la ce v-ați referit când ați uh, menționat summitul UE-Africa, UE-Uniunea uh, Africană de la finele noiembrie. Deocamdată se poartă discuții cu Uniunea Africană pe marginea acestui subiect, încă, însă nu aș dori să intru foarte mult în detaliu. Remarc însă faptul că uh, ați semnalat acest punct. Referitor la panelul președintului Mbeki și cum anume putem să sprijinim implementarea propunerilor acestuia. Uh, E bine, l-am încurajat pe președintele Mbeki și pe echipa sa să meargă mai departe în ceea ce privește acea parte a raportului ce trata justiția și reconcilierea. După cum știți, președintele Mbeki, în Abuja, dacă nu mă înșel, a, la conferința la nivel înalt a trimit feedback în ceea ce privește acest raport și ne bucură faptul că tratează o serie de probleme din Sudan. Uniunea Europeană a oferit expertiză tehnică pentru a sprijini implicarea domnului Mbeki, de exemplu, în procesul post-referendum. Domnul Tanak mi-a adresat o serie de întrebări. În primul rând, ce s-ar putea întâmpla dacă guvernul Sudanului de Sud va, aborda, va avea o abordare unilaterală, cum va răspunde Uniunea Europeană. Cred că este dificil să speculăm aici. Noi o să subliniem în continuare faptul că Uniunea Europeană dorește ca referendumul să meargă mai departe potrivit acordului de pace și vrem ca totul să se petreacă potrivit calendarului prestabilit și într-o manieră decentă. Cel mai bine putem să contribuim insistând să se implementeze cele patru prevederi, pentru că eu cred că aceasta este cea mai bună cale. În ceea ce privește ce s-ar putea întâmpla cu sudanezii din sud ce trăiesc în nord, e bine, aceasta este o uh, problemă pentru toată lumea și pentru cei din nord care trăiesc în sud. Este un dosar foarte sensibil, discutat acum ca parte a aranjamentelor post-referendum, a negocierilor. Eu cred că este foarte important ca, indiferent de ceea ce se întâmplă cu, cu rezultatul referendumului, fiecare individ să fie asigurat că nu va fi ținta niciunei persecuții și trebuie să uh, lucrăm, să conlucrăm cu ambele părți pentru a se ajunge la un acord în ceea ce privește acest subiect pendinte, să tratăm, să tratăm subiectele cele mai critice înainte de referendum. Mi-ați adresat o întrebare și în ceea ce privește posibilitatea uh, tratării mandatului de arest emis uh, de TPI de Consiliul de Securitate ONU. Ei bine, nu pot să comentez deloc acest subiect, pot doar să spun că Consiliul de Securitate ONU are prerogativele de a tergiversa un mandat pe o perioadă de un an, dar nu poate să îl renege pe ansamblu. Și acum această chestiune uh, se discută deja, Uniunea Africană a manifestat un interes față de acest subiect de asemenea. Însă, nu cred că deocamdată este o posibilitate validă. Oricum, se discută doar despre amânare, nu nici de cum despre anulare. Deci mandatul rămâne pe rol. Nu a fost luată nicio decizie în ceea ce privește uh, identitatea șefului misiunii de observare ele electorală, cel puțin nu din câte știu eu, și în ceea ce privește acum uh, staful pe care l-am la dispoziție și sprijinul logistic, țin să menționez că am ocupat acest post într-un moment în care ne aflam într-o etapă de tranziție. Uh, structura Serviciului de Acțiune Externă este acum în dezvoltare și, iată, uh, echipa mea este compusă în lumina acestor noi schimbări. Barana Ashton trebuie să trateze aceste aspecte, însă voi conlucra îndeaproape cu noul director general pentru Africa în momentul, din momentul în care acest post va fi ocupat și cu echipa directorului, având ca scop asigurarea uh, unei echipe integrate UE-SUA la nivel african. După cum am spus la începutul mandat, după cum am spus, sunt încă la începutul mandatului și trebuie să analizez propria situație, să văd că am o echipă uh, la dispoziție pentru a-mi îndeplini sarcina. Deocamdată am, uh, privit, am primit uh, un uh, pașaport european care mi asigură trecerea ca diplomat prin uh, Sudan. În ceea ce privește etapa post-referendum și violen, potențialele violențe, sunt conștientă de faptul că există oarecare nervozitate cu privire la ce ne rezervă viitorul acolo și tocmai de aceea manifest presiune la nivelul tuturor partidelor, tuturor părților implicate, mă scuzați, uh, pentru a ne asigura de un proces, că avem un proces pașnic. Într-o asemenea țară, cea mai bună metodă de a minimiza conflictul este acela de a discuta a priori toate elementele, pentru că cu cât reușim să cădem de acord în avans mai mult, cu atât riscul problemelor scade. În ceea ce privește rezultatul referendumului, evident, sudanezii sunt cei care definesc rezultatul. Nu este niciun secret că există o dorință de secesiune la nivelul Sudanului. Însă a comenta acum rezultatele referendumului ar însemna să facem speculă. După cum am spus la reuniunea de la New York, după cum s-a spus la reuniunea de la New York, cel mai bine este să ne abținem. Legea referendumului oferă și un anumit prag, de exemplu 60% din uh, electorat trebuie să se prezinte la vot pentru ca referendumul să fie validat. Deci iată încă un factor critic de importanță majoră. Ați menționat nevoia unui dialog cu domnul Ibrahim și Wahil. Și da, sunt de acord, trebuie să încurajăm uh, pe aceștia să meargă la Doha și să sprijine procesul de pace. Domnul Wahid este cel care are sediul la Paris. Uh, de fapt, cred că are condiții de trai foarte bune acolo, nici de cum ca în închisoare, pentru că și, și cu toate acestea s-a plâns mereu. Noi și ceilalți parteneri internaționali vom uh, susține ca domnul Ibrahim și domnul Wahid să se alăture prin procesul de pace. Domnul Halil, dacă nu mă înșel, este pe teritoriul libian și poate fi încurajat să meargă la Doha și cred că ar fi bine să se facă acest lucru, ar fi extrem de util. A fost adresată o întrebare a domnului Svensson mai precis, cu privire la distribuția venitului uh, între nord și sud și interesul privat. E bine, pot să iau notă de această întrebare, dar nu am foarte multe de spus deocamdată. Evident, Nordul va pierde o parte din venitul din petrol dacă Sudul va avea succes, dar totul depinde la urmă urmei de acordul care va fi încheiat între cele două părți. Această chestiune este în curs de negociere în momentul de față între cele două părți. Și poate că aș putea acum să răspund altui deputat care m-a întrebat uh, de rolul companiilor uh, um, din domeniul petrolului și modul în care veniturile din petrol trebuie distribuite. Nu pot să vă spun prea multe despre asta. Pot să vă spun însă că Norvegia a avut un rol important de jucat, a sprijinit ambele părți, le-a pregătit pentru negocieri în, tocmai în acest domeniu, în modul în care se, poate împărți, se pot împărți veniturile din petrol și practic a încercat să le arate că datele um, de care e nevoie pentru aceste negocieri sunt disponibile uh, și trebuie să se dea dovadă de transparență. Sudanezii au făcut uh, lucruri utile în acest domeniu și trebuie, cred că, să-i, să încurajăm părțile să încerce să accelereze discuțiile pentru a ajunge la un acord. Apoi, uh, doi deputați, doamna Hautala, de exemplu, m-a întrebat despre apărătorii drepturilor omului și domnul Lunacek mi-a pus o întrebare tot legată de drepturile omului, drepturile femeilor în acest caz. Doresc să vă spun că, într-adevăr, în timpul mandatului meu am intenția să am contacte strânse cu organizațiile societății civile, inclusiv sau mai ales cu cele care acționează în domeniul drepturilor omului și drepturilor femeii. Uniunea Europeană finanțează mai multe ONG-uri în domeniul drepturilor omului în Sudan prin instrumentul european pentru democrație și drepturile omului și Uniunea Europeană a arătat, a um, adus mai multe cazuri de încălcări a drepturilor omului uh, în atenția Consiliului uh, Consultativ Sudanez pentru Drepturile Omului și autorităților sudaneze. Eu uh, personal voi continua să monitorizez situația îndreaproape și delegația UE de la Cartoon o va face în cadrul responsabilității sale în domeniul drepturilor omului. Doamna de Kaiser mi-a pus o întrebare în legătură cu, mai întâi, cu implicațiile uh, pentru Darfur are al posibilei secesiuni a sudului Sudanului. Eu cred că aș putea spune că mișcările din Darfur nu au cerut independența. Pentru Darfur, cel mai important, uh, cel mai important, uh, cel mai important aspect este trebuie să existe o regiune unică Darfur. Au existat uh, puncte de vedere diferite aici, dar o parte mare din societatea civilă din Darfur a, a, și-a exprimat interesul în acest sens și indiferent ce se întâmplă, relațiile între nord și sud va avea un impact asupra situației din Darfur dar nu aș dori să intru prea mult în, în detalii acum în legătură cu modul în care va, se va, va avea loc această influență. În legătură cu misiunile de observare din partea Uniunii Europene și dacă trebuie să tragem uh, învățăminte din experiența alegerilor pentru referendum, tocmai asta am încercat și eu să spun în prima mea vizită în Sudan uh, la începutul lunii, în raportul uh, misiunii dumneavoastră s-au făcut recomandări foarte importante, unele foarte pertinente, tocmai pentru organizarea referendumului. Și am încercat să atragem atenția asupra acestora, um, atenția Comisiei care organizează referendumul din Sudan și atenția altor autorități sudaneze uh, să folosească aceste sfaturi, aceste lecții uh, pentru organizarea procesului uh, referendumului și în interesul acestuia. ONU are de gând să joace un rol mult mai important creând uh, zone de sprijin pentru referendum în uh, uh, toate departamentele din, sau județele din sudul Sudanului și de asemenea, uh, încearcă să formeze poliția sudaneză pentru așa suma rolul în cadrul referendumului. Deci cred că s-au făcut anumite lucruri pozitive pe baza lecțiilor învățate din, uh, cu ocazia alegerilor. În ceea ce privește impactul alegerilor asupra peisajului politic general și, și asupra procesului de democratizare în Sudan, în atât în nord cât și în sud, un partid a obținut foarte multe uh, locuri uh, parlamentare și celelalte partide mult mai puține. Cred că trebuie să continuăm să subliniem uh, importanța respect libertăților individuale, libertatea presei, libertatea de asociere, toate acestea în contextul nevoii de a organiza un referendum credibil. Trebuie să existe atmosfera politică potrivită pentru acest lucru și aceste libertăți de bază sunt fundamentale în acest sens. Vom continua să insistăm asupra acestui aspect și să cerem uh, să continue procesul de democratizare în Sudan. mai fost întrebată care este poziția cetățenilor de um, de religie alta decât musulmană uh, în în anumite zone ale Sudanului, într-adevăr, există probleme în legătură cu atitudinea celor care nu sunt musulmani în anumite zone pentru, lege, pentru aplicarea legii și ordine. Uh, a fost uh, creat prin acordul de pace un organism a cetățenilor care nu sunt musulmani, care a fost sprijinit la nivel internațional Este, cred, un mijloc evident acesta uh, pentru a ne asigura că se poate da atenția cuvenită și acestor aspecte. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna ambasador. A fost o întâlnire foarte interesantă în care s-au putut aborda multe subiecte și uh, de asemenea ați dat dovadă de voință de a colabora cu noi și de uh, a ne-ați arătat cât de extinsă este experiența dumneavoastră și voința de a comunica cu noi. Bineînțeles, colaborarea noastră va continua în următorii ani și cred că și dumneavoastră ați observat că um, cât de interesați suntem și uh, faptul de, că dorim să continuăm să comunicăm cu dumneavoastră uh, pentru a aduce democrația și stabilitate în această țară îndepărtată, dar uh, totuși de interes pentru noi. Vă mulțumesc, întrerupem ședința. Reluăm ședința la ora 16.30 pentru votul privind avizul Sarius Volski. Bine, colegi, se volete gentilmente prendere posto, possiamo da... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Haideți să începem lucrările. Avem pe ordinea de zi votul privind modificarea uh, statutului funcționarilor comunităților europene și regimului pentru alți agenți. Uh, Domnul Sarius Volski cred că a cerut, uh, dorește să, să spună ceva înainte de vot. Dacă într-adevăr așa este, îi dau cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că deja am încercat să pregătim acest vot și am uh, decis să ne acordăm o săptămână pentru a avea un uh, dialog cu Comisia Jurii. Nu a funcționat din motive obiective acest lucru. În primul rând aș dori să spun că sunt recunoscător uh, pentru cooperarea foarte fructuoasă pe care am avut-o cu toate grupurile politice, cu toți uh, coordonatorii, cu toți raportorii din umbră. Am încercat să țin uh, cont uh, în măsura posibilului de toate propunerile și toate sugestiile care mi-au fost făcute. Cred că am ajuns la un compromis acceptabil. Eu am încercat să țin cont de uh, dorința principală a grupului nostru de a pune accentul pe trei uh, tipuri de echilibre de gen, uh, geografic și instituțional și să, de asemenea, să țin cont și de dorința de a avea o participare comunitară puternică și, de asemenea, uh, o participare puternică a Parlamentului European la înființarea Serviciului pentru Acțiune Externă. Problema cea mai mare a fost cea a împărțirii geografice. După cum știți foarte bine, s-a convenit acest lucru în iulie la uh, considerentul 7 din uh, rezoluția legislativă în care se spune că Parlamentul consideră că, având în vedere măsurile de la punctul 6.6 din decizia Consiliului cu privire la echilibrul geografic și de gen, se privește echilibrul geografic, să țină cont de măsurile prevăzute din regulamentul Consiliului 401 din 2004. Deci am încercat să respect de toate angajamentele grupurilor politice, să țin cont și de votul din luna iulie, inclusiv Uh, să țin cont de aliniatul 7 din poziția Parlamentului și am transmis sau am transpus, dacă doriți acest lucru, în avizul meu uh, două amendamente identice, 33 și 39. Versiunea finală se bucură de sprijinul uh, a două grupuri majore, PPE și SND și a altor grupuri. În ultima versiune pentru a uh, înlătura anumite ezitări. Am încercat să îndulcesc amendamentul meu înlocuind în amendamentul geografic uh, ținte de recrutare indicatorii și nu limite obligatorii, pentru că nu e vorba de cote, e vorba de uh, anumite obiective de recrutare indicative. De asemenea, aș mai spune colegilor că în această dimineață avizul a fost votat la colegii de la buget, inclusiv amendamentele 23 și 29. Deci ele au fost votate cu mare majoritate și cele două comisii urmează să transmită același al colegilor de la Comisia Jurii, deci dacă votăm și noi la fel în această după masă. Deci dacă acesta va fi verdictul uh, comisiei noastre, vom adopta un text uh, de calitate, un bun compromis și îl vom transmite comisiei jurii după aceea. Uh, luni, la uh, întâlnirea tripartită, am uh, ascultat poziția domnului raportor Rapcai și el a subliniat cât de important este pentru ei să țină cont și de avizul Comisiei AFET, care e cunoștin, comisia cea mai expertă și care are experiența cea mai vastă despre acest subiect, pentru că nu e vorba doar de personal, ci până la urmă e vorba de politică externă. Sigur că nu e finalul procesului, urmează alte proceduri, alte etape, pentru că textul va merge la juri și apoi uh, la plenară și din acest motiv cred că propunerea mea este o propunere bună, cât se poate de clară, de uh, puternică, în orice caz cât se poate. Deci, încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru cooperarea de care ați dat dovadă Uh, vă propun să trecem la vot cu convingerea fermă că această propunere încearcă să oglindească tonul, dorințele, remarcele, ideile pe care le-am uh, împărtășit uh, pe Serviciul pentru Acțiune Externă. Am discutat acest subiect de mai multe ori în comisia noastră și îi rog pe colegi să voteze într-un spirit constructiv, pozitiv și uh, Uh, să uh, țină cont de sugestiile mele pentru vot. Vă mulțumim, domnule Sarusvolski. Am mai cerut cuvântul și domnul Brock, vă rog. Într-un minut, pentru că avem puțin timp la dispoziție. Domnule președinte, va fi dificil să elaborez totul într-un minut. O să încerc. Am uh, sugerat să amânăm Uh, avizul, de atunci s-a schimbat ceva, doamna Ashton a explicat ce s-a întâmplat cu ambasadorii. Și în ceea ce privește egalitatea de gen și egalitatea geografică, lucrurile s-au mișcat în direcția cea bună în acest răstimp. Acum, la aceste capitole, nu avem, uh, nu putem semna nimic negativ. În ceea ce privește pozițiile de vârf, ei bine, se pare că lucrurile se soluționează astfel încât colegul nostru are dreptate când spune că totul trebuie privit într-un proces mai amplu, care până pe 6 octombrie, la de luarea deciziei, va mai genera și alte clarificări și alte chestiuni pe care le va trata raportorul Rapcai. Cred că domnul Sarius Volski, când a spus că nu mai trebuie să ne referim la cote, ci la recrutare indicativă, reprezintă un lucru bun. Astăzi, cred că putem să ajungem la un rezultat potrivit, la un pas către rezultatul potrivit pentru a asigura într-adevăr un echilibru real. Vă reamintesc însă că ceea ce am negociat și ceea ce este deja în vigoare este faptul că egalitatea de gen este un lucru care trebuie să existe. în 2013 vor fi utilizate noi instrumente pentru a atinge foarte clar acest obiectiv și astăzi vom vota avizul care va fi încadrat în acest nou cadru pentru redefinirea statutului funcționarilor. Mulțumesc! Onorevole... Ultima intervenție este a domnului Lansdorf. Vă rog și pe dumneavoastră să respectați limita de un minut. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Sarius Volski a spus că cele două mari grupe care sunt două mari grupe care poartă răspunderea pentru acest proiect. În trecut au fost patru grupe și este regretabil faptul că discutând despre echilibru și balanță, am uitat de principiul meritului, de principiul calificării, experienței și așa mai departe. Ei bine, acum mă bucură faptul că tonul în ac- la acest subiect a fost uh, puțin îmblânzit, mulțumită avizului Sarius Wolski. Uh, în ceea ce privește acele ținte indicative, țin să spun că și eu și grupul meu politic suntem pentru egalitate, egalitate de gen, egalitate geografică, eh, egalitate instituțională, desigur. Însă am o întrebare tehnică și un amendament oral. Întrebarea tehnică se referă la faptul că există un nou amendament oral al raportorului care se referă la amendamentul 17. Amendamentul 17 este cuprins în compromisul 1. Pe lista de vot nu-mi dau seama dacă noul amendament oral se referă, și la, se referă la compromisul uh, numărul 1. Deci nu-mi dau seama. De aceea propun următorul amendament oral pentru compromisul 1 și o să spun pe engleză. Pentru că avem un compromis între 17 și 38 și la final se stipulează următorul lucru. În uh, concordanță cu articolul 27, la primul subparagraf, în ceea ce privește condițiile recrutării de alți funcționari, serviciile uh, temporare uh, se referă la cel mai, se vor face la cel mai înalt nivel în baza a reprezentativității geografice și ținându-se cont de egalitatea de gen. Fac un amendament oral pentru că nu mă gând, nu-mi dau seama cum anume putem recruta uh, pe bază criteriului geografic și nu pe cel al criteriilor de calificare. De aceea vin cu următoarea propunere. Și pentru a avea următorul uh, text, recrutarea va uh, fi făcută în felul următor. Uh, funcționarii trebuie să dea dovadă de uh, pregătire optimă, calificări optime și recrutarea acestora se va face ținând cont de egalitatea geografică și de gen. Aș dori să adoptăm acest amendament oral și vă mulțumesc pentru atenție. Peterle. Domnul Peterle. Ah, chiedo scuza, chiedo scuza. nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Atenție! Eu nu pot acum să deschid o întreagă dezbatere. Am lăsat pe raportor și pe un raportor din umbră să vorbească. Uh, dacă aveți obiecții în legătură cu listele de vot, cu lista de vot care nu ne nu v-ar permite să votați astăzi, trebuie să amânăm votul. Deci dacă aveți dificultăți pentru a indica grupului dumneavoastră uh, cum să voteze. Nu este acesta momentul să discutăm acest lucru, deci vă ascult uh, punctul de vedere, dar pentru asta s-a prevăzut votul, nu dezbaterea. Și când aveți o obiecție, în legătură cu un amendament, dacă doriți să faceți un amendament oral la amendament, puteți să interveniți chiar înainte de vot, votul amendamentului respectiv și vom respecta astfel um, că, să se treacă la vot dacă se acceptă amendamentul oral. Deci aș încheia dezbaterea aici conform regulilor obișnuite și trecem la vot. Când aveți obiecții, înainte de a vota amendamentul, ridicați mâna, propuneți un amendament oral, cine e pentru, cine e împotriva amendamentului oral și dacă nu, vom vota ce este scris. Aceasta este regula. Eu trebuie să fac în așa fel încât să se respecte această regulă, chiar dacă există obiecții. Deci începem cu amendamentul 13. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș zice să verificăm prin vot electronic. Vă rog să introduceți cardul și uh, să votăm electronic amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 46 pentru, 14 împotriva. Trecem la amendamentul 14. Voturi pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cu amendamentul oral al domnului Lambsdorff dacă sunteți pentru amendamentul oral, cine nu este pentru amendamentul oral, cine nu acceptă amendamentul oral, să ridice mâna. Cine nu este de acord cu amendamentul oral, să ridice mâna. Beh, in questo caso... În acest caz, dacă La plenară, persoanele care sunt împotriva amendamentelor al trebuie să fie 40. Aici este suficient de puține persoane împotrivă. Nu facem acum calculul exact, dar e suficient ca 4-5 persoane să fie împotriva amendamentul oral și nu se mai poate vota. Deci, votăm compromisul 1 așa cum este. Cine-i pentru compromisul 1? Îmi cer scuze, domnule președinte. E vorba de o problemă tehnică aici. Amendamentul oral al domnului Sarius Volski face trimitere la amendamentul 17, dar face referire și la amendamentul 1 spunem la amendamentul 13, deci primul vot pe care l-am uh, avut, spune amendamentul al raportorului se aplică și amendamentul 4, 17, 19, 31, 36 și 40. Deci compromisul 1 acoperă și amendamentul 17. Deci întrebarea mea pentru domnul Sarius Volski este următoarea ceea ce a propus ca amendament oral pentru articolul 17 este amendament oral și pentru compromisul 1 Allora, onorevole, onorevole Cyrus Volsky. Domnule Cyrus Volsky, puteți să răspundeți la această întrebare? Sunteți de acord ca obiecția prezentată de colegul Lambsdorff pentru a concilia compromisul 1 cu amendamentul uh, oral la amendamentul 13, care include și punctul 17, introdus și în, comprom- și în compromisul 1. Deci amendamentul oral se referă și la compromisul 1. Așteptăm răspunsul dumneavoastră și apoi continuăm. Domnule președinte, dacă bine am înțeles propunerea de amendament oral al domnului Lansdorf, e vorba de schimbarea ordinii criteriilor, să punem criteriul meritului primul dar păstrând uh, echilibrul între uh, bărbați și femei. Domnul Tanec vorbește fără microfon. Yeah. <laughs> aggiungiamo al compromesso 1 il termine non solo geografico ma institutional. Va bene, ma allora la proposta. Propunerea de clarificare este următoarea. Se adaugă la compromisul 1 termenul instituțional la rândul al treilea de la coadă. Astfel, putem, uh, compromisul devine compatibil cu amendamentul oral. Asta doriți, domnul Lambsdorff? Mai întâi vreau să știu dacă asta doriți și apoi vedem ce facem. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aceasta este problema tehnică. Cuvântul trebuie să vedem ce anume vom regăsi la, amendament, la compromisul 1. Sper că și voința raportorului, dar eu mă refer aici la recrutare pe baza care să fie înlocuite uh, uh, aceste cuvinte cu recrutare pe baza ținându-se cont de. Și cred că astfel trebuie să votăm. Mulțumesc. Patru persoane doresc să ia cuvântul în legătură cu acest aspect. Non, non sono molto da... Nu prea sunt de acord uh, ca să, să, să facem așa, să discutăm acum pe text uh, cu multe intervenții și cu o listă de vot care există deja. Deci dacă doriți să clarificați doar lucrurile, vă rog să le clarificați, dar pozițiile dumneavoastră trebuie să fie clare înainte să votăm pe lista de vot. Domnul raportor, să-l Sarvius vă schere cuvântul. Domnule președinte, am avut încă o săptămână la dispoziție, așa că nu trebuie să complicăm lucrurile și mai mult. La întrebarea tehnică, răspunsul meu este da. Intenția mea, făcând un amendament oral la amendamentele 4, 17, 19, 31, 36 și 40, a fost ca peste tot în text să punem pe picior egal cele, două, cele trei echilibre, geografic, instituțional și de gen deci, din acest punct de vedere, răspunsul meu la, dom- la întrebarea domnului Lansworth este că, o să spunem, recrutați pe baza reprezentativității geografice, dar menținând și echilibrul instituțional și uh, de gen. Dar sunt împotriva reformulării, făcând eforturi și așa mai departe, pentru că astfel formula devine mai puțin uh, fermă. Deci, dumneavoastră doriți să introducem aspectul instituțional în uh, rândul uh, antepen, în altim, penultimul rând uh, din compromis. Patru persoane au cerut cuvântul, domnul Tanăc, Peterle și Vigenin. Nu prea sunt de acord să deschidem acum această discuție, spune domnul președinte. Pot să fac o observație, domnule președinte, având în vedere că sunt vorbitor nativ de engleză. Dacă înlocuim cuvântul cu, with, cu cuvântul of, ajunge mult mai uh, aproape de fond. Spunem cineva cu standarde înalte, dar nu neapărat cele mai bune standarde. Dacă spunem în loc de cu cele mai bune standarde de capacități, uh, persoane meritoase. Va bine, un ulteriore. Bine, se complică și mai mult lucrurile. Um, just very quick point to clarify that uh, Mr. Lambsdorff... Um, Mulțumesc. Aș dori să spun că uh, în ce privește recrutați pe baza ge- uh, reprezentativității geografice cu respectarea echilibrului de gen. E corect? Am înțeles bine amendamentul? Si, e, eh, e quest... Da. Într-adevăr, aceasta este formula cu adăugarea uh, echilibrului instituțional, pe lângă echilibrele deja menționate. Ne putem opri aici, da? Putem trece la vot, spune domnul președinte? A, acceptat il with. A acceptat, nu? Il with, ecco. Deci s-a acceptat uh, cu, în acești termeni, votăm compromisul 1, acestea fiind spuse. Propun să nu mai schimbăm textul, spune domnul Sarius Volski, pentru că altfel devenim, uh, această discuție devine o discuție de, redac- de redactare. Deci haideți să votăm uh, adăugând cuvântul institutional înainte de gender. Da, asta și doream să facem. După ce v-am ascultat punctele de vedere legătură cu acest detaliu, am adăugat acest adjectiv instituțional și votăm compromisul 1 cu acest uh, adjectiv. adjectiv. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 18. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu prea ridicați mâna, spune domnul președinte. Nu e suficient să ridice doar coordonatorii. Vă rog, ajutați-mă să nu mai pierdem mai mult vreme. Amendamentul 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Uh, vom uh, verifica prin vot electronic. Pentru amendamentul 19 s-a deschis votul. Amendamentul 19, deci. S-a deschis votul. 62 uh, votanți, 46 de voturi pentru, 16 împotrivă. Confirm faptul că nu ridicați mâna. 30, uh, amendamentul 39, voturi pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Uh, vot pe părți. cine pentru prima parte? Împotrivă abțineri se adoptă a doua parte pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 cade. Trecem la amendamentul 23 cu amendamentul al raportorului. Cine-i pentru? Domnul Brandner, doamna Brandner, dorește să ia cuvântul. Yes, in, um... Mulțumesc. Pentru a simplifica lucrurile, aș dori să primim o clarificare care sper să fie și consemnată la procesul verbal. Aș dori să vă uh, spun că acest articol care a fost amendat oral de domnul Sarus Volski înseamnă că primul criteriu e calificarea și după aceea restul formulării uh, eu aș dori să mă asigur că interpretarea noastră e că, în primul rând, dorim să fie evaluate competențele și după aceea celelalte echilibre. Dacă așa este, atunci eu îmi retrag amendamentul oral. Relatorul poate răspunde? Raportorul dorește să răspundă în legătură cu acest aspect. Vă rog. Doar persoane foarte competente sunt eligibile pentru diplomația europeană. Acesta este răspunsul meu. Va bene, e eh, soddisfatta. Deci întâi eh, competențele, bun, atunci îmi retrag amendamentul oral, dacă așa este. Va bene. Allora, andiamo. Eh, domnul Vigenin, de fiecare dată cineva mai are ceva de spus, spune domnul președinte. Bine, mai dau cuvântul o dată, dar e ultima dată când dau cuvântul și permit o intervenție, pentru că astfel se transformă într-o discuție și nu în sesiune de vot. Vă rog, domnul Vigenin. O clarificare tehnică, în versiunea în limba bulgară, se spune că în 31 decembrie 2010. Cred că suntem <laughs> prea optimiști. Ar trebui să fie 2020 pentru cei care folosesc traducerea în limba bulgară. Și în al doilea rând vorbim despre merite și calificări, competențe uh, și în alte regulamente. Nu cred că are rost să introducem aici. Amendamentul e clar, deci vă rog, haideți să trecem la vot. È la De, de decizie este anul 2010, fie că e optimist, fie că nu, rămâne așa cum scrie. Dacă sunteți de acord, votați pentru, dacă nu, votați împotrivă. Deci, 23. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 42. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 24. Cine-i pentru? Verificăm. Pentru amendamentul 42 s-a deschis votul. Într-adevăr, m-am grăbit puțin, spune domnul președinte. 63 de voturi exprimate, 33 pentru, 29 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 24. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 25. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 27 retras. 28 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29. Este acoperit de amendamentul 23. Nu. Uh, amendamentul 23 nu a fost votat, deci votăm 29 pentru. Împotrivă. Ar fi mai bine să controlăm. Uh, pentru amendamentul 29 s-a deschis votul electronic. Amendamentul 29, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Foarte rapid sistemul. 48 uh, pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul 1, amendamentul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 32, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 3, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31, pentru. Nu. Îmi cer scuze, domn, spune domnul președinte, cade pentru că am votat amendamentul 3. 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Nu prea am văzut bine care este rezultatul, așa că verificăm vot electronic pentru amendamentul 5. 62 de voturi exprimate, s-a închis votul, 47 de voturi pentru, 16 împotrivă, 6 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9 cu amendamentul oral, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10, retras, amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 35, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 12 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Votăm acum uh, prin vot electronic uh, avizul astfel modificat. S-a deschis votul. 63 de voturi exprimate. 63 de carduri uh, introduse. 54 de voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri adăugăm declarația de vot al domnului Vot. Felicitări raportorului. Se pare că unii colegi doresc să-și exprime punctul de vedere. Domnul Mauro, nu aveți uh, cartela de vot la dumneavoastră? Da, vreau doar să-mi exprim votul pentru. Domnul Daf, un vot împotrivă. A mai ridicat cineva mâna? Domnul Broc, am deja notat. Nimeni altcineva. Deci adăugăm un vot pentru și unul împotrivă și domnul Broc uh, abține o declarație. Cineva, domnul Broc dorește să facă o declarație. Atimo Un minut de liniște, vă rog. Spune domnul președinte. Domnule președinte, vă rog să notați la procesul verbal că domnul Sarius, la refor și doamna Brandner, aici nu există o cotă. Și dacă bine am înțeles, chestiunea calității este prioritară în fața tuturor celorlalte echilibre. Așadar, sper că acesta este un uh, punct de plecare comun pentru următoarele negocieri. Mulțumesc! Bine, v-am înregistrat uh, punctul de vedere. Doamna Brandner. Mulțumesc, domnule Brock, pentru comentarii. Sper ca, într-adevăr, în această direcție să meargă interpretarea. Cred că există și posibilitatea ca textul să fie interpretat astfel, altfel și de aceea m-am obținut. Acum că ați spus după acest uh, element, nu cred că am ajutat foarte mult, mai util aș fi fost să spuneți înainte de vot. Bine, ancora qualche... Bine, mai sunt alte intervenții. Uh, câte pasiuni stârnește acest, uh, acest aviz. Domnul Peterle și după aia domnul Antworf. Sem oprit do besede in sau părere da sem glasovau. Da, domnule președinte, mulțumesc. Înainte nu am luat cuvântul. Am vrut să spun că am votat pentru compromisul 1, fiind convins că nu am, uh, cu condiția să nu modificăm Uh, specificațiile geografice. Mulțumesc! Așa și este. N-am făcut decât să introducem adjectivul instituțional. Restul textului nu a fost schimbat. Domnul Lambsdorff. Mulțumesc și eu. Am vrut foarte pe scurt să iau cuvântul, sperând că toți colegii manifestă înțelegere față de ceea ce a spus Elmar Brock, și anume că pentru Serviciul European de Acțiune Externă îi vrem pe cei mai buni dintre cei mai buni și o să recrutăm pe cei mai buni. Însă în procesul de recrutare trebuie să ne asigurăm că există egalitatea de gen, egalitate geografică, instituțională și așa mai departe. Deci există un echilibru pe ansamblu. Țin să spun că și eu sunt uh, uh de acord cu colega Brandner și spun, dragă Elmar, că eu nu am stricat nimic aici prin intervenția mea, pentru că, iată, există puncte unde interpretarea poate să fie diferită. Așadar, textul de acum nu este atât de satisfăcător uh, ar, mai bine ar fi fost să fi fost formulat foarte clar de la bun început. Eu cred că, în primul rând, mereu calificarea trebuie să fie prioritară și nu alte chestiuni specifice. Mulțumesc! Bine! Vă mulțumesc uh, pentru participarea la vot. Nu, se pare că mai este o intervenție. Domnul Svoboda, v-am uitat, îmi cer scuze. <laughs> Oricum vreau să spun foarte pe scurt două, două lucruri. În primul rând, înțeleg sarcina pe care și-au asumat-o negociatorii pe baza avizului Sarosvolski. Se trimite un uh, semnal clar Senatului și doamnei Ashton, care uh, în trecut nu, uh, într-un domeniu în care în trecut nu s-a ținut cont de acest echilibru tripartit instituțional, de gen și geografic. Și în al doilea rând, țin să spun că noi, în acest cerc, ar trebui să plasăm meritele um, abilitățile și competențele în fața uh, uh elementelor geografice și de gen. Uh, cred că se poate găsi un acord totuși și am putea accepta și faptul că, de fapt, cele două echilibre, meritele și genul și geografia, pot să fie respectate deodată. We need quotas. Domnul Severin, o propoziție, dragi colegi. Avem nevoie de cote pentru că pur și simplu competențele nu au fost respectate. De fiecare dată când sunt oameni foarte bine calificați, uh, se umplu și cotele legate de uh, gen, de exemplu, sau cotele geografice. Atunci când meritele sunt mai slăbuțe, ajungem să, trebuie, să trebuiască să facem uh, echilibre și avem nevoie de cote. Aceasta este problema. Nu că am fi pentru sau împotriva meritelor. Suntem pentru o consolidarea meritelor. Din păcate nu se întâmplă acest lucru și de aceea trebuie să corectăm rezultatul unei abordări îndelungate. Allora, chiudiamo, chiudiamo con Vom încheia cu intervenția raportorului și apoi trebuie să continuăm cu ordinea de zi um, cu um, schimbul de opinii cu domnul Klimkin. Uh, domnul Sarius Volski, văd câtă nevoie este de o dezbatere suplimentară legătură cu acest aspect și doresc că pe viitor să acordăm atenție uh, modului în care funcționează cu adevărat serviciul de acțiune externă. Sunt absolut de acord cu cei care spun că meritul este important, dar sunt absolut împotriva celor care doresc, uh, uh, care sunt împotriva meritului și diferitelor uh, echilibre, inclusiv geografic, uh, uh geografice, pentru că dacă interpretăm extrem acest lucru, îi Uh, dezavantajăm noile state membre, pentru că un, este o idee greșită care circulă că cei din noile state membre sunt mai, bin, mai prost calificați, mai puțin calificați decât alții. Nu mai e adevărat acest lucru. Uh, nu, se, nu cred că se mai putea permite să se aplice o astfel de împărțeală în această comisie și în acest Parlament. Bineînțeles că meritul contează, nimeni fără merit nu trebuie să obțină un loc de muncă acolo, dar meritul nu este un pretext pentru a avea dezechilibre și Nimeni nu, trebuie, nu trebuie neapărat să aibă neapărat o uh, uh, diplomă de la Eton, Oxford sau de la Cambridge uh, pentru a fi competent. Competența, domnule președinte, uh, nu este neutră din punct de vedere geografic, pentru că competența este mai mare în, în anumite părți ale Uniunii și trebuie să tragem experiență din aceste părți ale Uniunii și nu trebuie să creăm o democrație, democrație o diplomație care, mă scuzați, să reprezinte doar jumătate din Uniune. Eh, abbiamo il ministro. Bine, încheiem aici eh, și domnul eh, ministru Klimkin. Non apriamo il dibattito qui, eh? Avete... Trebuie să răspund la o insultă a universității mele, domnule președinte, spune domnul Tanăc. Deci, un aviz, Comisia Jurii, uh, dacă puteți să vă adresați Comisiei Jurii uh, și continuăm acum cu ordinea de zi. Domnul ministru acum va intra. Uh, cine este interesat de acest schimb de opinii poate să rămână în sală, cine nu poate să părăsească sala. Acum delegația din Ucraina ni se va alătura. Uh, please uh, sit down, uh, colleagues. Dragi colegi, vă rog să luați loc, spune domnul președinte. Domnul viceministru trebuie să ne părăsească la ora 6 și un sfert, așa că nu mai avem timp de pierdut. Urez bun venit viceministrului pentru afaceri externe, Pavlo Klimkin, și președintelui Comisiei pentru Integrare Europeană din Parlamentul Ucrainian, domnul Boris Tarasiuc. Această întâlnire dă dovadă, este dovada interesului Uniunii Europene și mai ales a Comisiei pentru Afaceri Externe și a delegației conduse de colegul Coval, care se află alături de mine uh, la președinție astăzi. Bineînțeles, Ucraina este un partener fundamental în vecinătatea Uniunii. Sprijinim de întotdeauna o mai bună integrare și o relație mai strânsă între Ucraina și Uniunea Europeană. Negocierile sunt în curs. Acordul de asociere este la, pe ordinea de zi a lucrărilor noastre, de aceea ne interesează în mod deosebit punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu modul în care se avansează acest scenariu, scenariu care sunt obstacolele și oportunitățile care rămân de exploatat înainte de încheierea acestui acord important. Cred că colegii pre- prezenți ar aprecia să știe care este programul dumneavoastră, care sunt prioritățile guvernului dumneavoastră este prezent și colegul Tarasiuc, colegul dumneavoastră, și deci putem afla și punctul de vedere al executivului, cât și punctul de vedere al Parlamentului ucrainian uh, și punctul de vedere al majorității și al opoziției. În același timp, dorim deci să primim din partea dumneavoastră cât mai multe uh, informații utile pentru o dezbatere uh, cât mai utilă. Doresc să urez bun venit domnului Oline Coțera, uh, vicepreședinte al uh, Delegației pentru Ucraina în Comisia Parlamentară de Cooperare, care va fi și dânsul prezent printre noi. Domnule viceministru, aveți cuvântul, uh, aveți 10 minute la dispoziție, dacă ne permiteți, pentru că apoi să avem o dezbatere cât mai amplă. Uh, Vă dau uh, cuvântul și vă ascultăm cu atenție. Uh, thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Albertini. Stimate doamnelor și stimați domn deputați, e o adevărată plăcere pentru mine să iau cuvântul uh, în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European despre situația din Ucraina în uh, funcția mea de vicepreședinte uh, pentru afaceri externe și în calitate de, negociar, uh, de negociator șef pentru acordul de asociere, dar și pentru o persoană care se implică foarte mult în relațiile legate de Europa. Din ultimii 10 ani m-am ocupat de aceste subiecte. E o plăcere să vorbesc aici în Parlamentul European o instituție care a fost întotdeauna și care, întotdeauna, și care sprijină aspirațiile europene ale Ucrainei. De asemenea, a fost uh, important pentru mine și să constat acest spirit de deschidere și de susținere față de aspirațiile noastre europene, care s-au oglindit în rezoluțiile numeroase adoptate de către Parlamentul European. În acest, acest an, în special, a fost uh, marcat, a fost presărat de rezoluții excepționale ale Parlamentului European cu privire la Ucraina, rezoluția din 25 februarie, care stipulează dreptul nostru de a depune candidatura la uh, aderarea la Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 49 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a dovedit faptul că Ucraina este gata să progreseze spre un uh, regim de liberalizare a vizelor prin uh, faptul că trebuie să îndeplinească anumite criterii în acest sens. În uh, discursul meu preliminar, aș dori să subliniez că există un um, avânt, un uh, elan pozitiv în uh, relațiile dintre Ucraina și Uniunea Europeană și cred că trebuie să profităm de acest uh, avânt și cum o putem face. În primul rând, trebuie să subliniez că integrarea europeană nu este o chestiune de afaceri externe pentru Ucraina sau în orice caz nu este doar o chestiune de afaceri externe. În primul rând, e o chestiune legată de o reformă radicală, cuprinzătoare în mai multe domenii, care să ne permită să respectăm criteriile uh, ulterior, criteriile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și e vorba de o serie de câteva priorități pentru noi, pentru viitorul apropiat. E vorba de provocări, uh, la înălțimea cărora trebuie să ne ridicăm. Prima dintre ele, care îmi este și apropiată mie, personal, e viitorul și încheierea acestui acord de asociere, care ar trebui să fie un acord inovator, uh, pentru că e primul acord de acest tip uh, pentru Ucraina și Uniunea Europeană. Ar trebui ca asocierea politică și integrarea uh, economică să fie o bază pentru noi și valoarea adăugată cheie a acestui acord e faptul că o integrare adevărată, care se bazează pe o adaptare și o apropiere a legislației Ucrainei uh, de cea europeană, trebuie să fie forța motrice pentru integrare. Pentru că acest acord, uh, acordul de parteneriat și de cooperare care e încă în vigoare, deci vechiul acord, este un acord care vizează doar cooperarea. Sigur că putem să cooperăm mai bine, mai strâns, Însă cooperarea rămâne cooperare. Însă trebuie să trecem de la cooperare înspre integrare. Parlamentul European joacă un rol foarte important uh, în uh, influențarea statelor din vecinătate, inclusiv a Ucrainei, aș dori să vă rog să examinați instrumentele care ar putea să fie instituite pentru o aplicare eficientă a, acestui acord de asociere viitor. Nu e vorba doar de resurse financiare sau de cantitatea lor, ci și de viitorul acestui instrument. E vorba de un instrument care, din punctul meu de vedere, ar trebui să vizeze mai ales o adaptare legislativă. Partea integrantă a acestui acord ar trebui Uh, sau a oricărui acord comercial ar trebui să fie un acord cuprinzător, aprofundat, care să ducă uh, la o extindere a celor patru libertăți înspre Ucraina. Ar trebui să avem o integrare selectivă sau o integrare pe bucățele în anumite domenii. Nu, ar trebui să vizeze o integrare pentru toate cele patru libertăți care să fie extinsă și în Ucraina. Și aspectul cheie din negocierile noastre cu Uniunea Europeană uh, uh, va face obiectul uh, a eforturilor noastre viitoare. Un alt aspect pe care al dori să-l menționez e liberalizarea vizelor. Și aici uh, uh, am, dori să existe un document la planul de acțiune care să instituie criterii clare, obiective, pe care Ucraina ar trebui să le îndeplinească pentru ca pe viitor să ajungă la acest regim de liberalizare a vizelor cu Uniunea Europeană. Trebuie să subliniez că pentru noi important e ca politica Eh, abordarea să fie mai puțin politică și mai degrabă pragmatică și tehnică în acest dialog cu privire la liberalizarea vizelor. Eh, suntem deja pe cale să eh, săvârșim o reformă foarte ambițioasă în ce privește imigrația. Și aș putea, de exemplu, să menționez un program special pentru uh, uh, integrarea vizelor, crearea unei autorități speciale și alte uh, proiecte care sperăm să ne permită să uh, avem uh, progrese în acest dialog legat de liberalizarea vizelor. Și încă o dată aș mai sublinia că încă o dată nu e vorba de o decizie politică. Nu ne dorim să se ajungă la o decizie politică. E vorba încă o dată de reforme radicale, reforme sistematice pe care Ucraina trebuie să le săvârșească. Însă, în acest sens, e clar că avem nevoie de un set de criterii care să fie validate de către Uniunea Europeană. O a treia prioritate pe care trebuie să o menționez e uh, lista de priorități legate de asociere. Ar fi nevoie de un document pardon, este vorba de documentul de uh, um, uh aderare pentru uh, planul de acțiune pentru Ucraina. A fost un acord unic între noi și Uniunea Europeană pe care am început deja să îl aplicăm am început să aplicăm o parte din uh, aceste prevederi în cadrul negocierilor pentru uh, viitorul acord de asociere. Nu e vorba de obligații de, de, juridice, ci de uh, anumite uh, propuneri pe care noi încercăm să le ducem la bun sfârșit. O a patra prioritate pentru mine e foarte importantă e cooperarea în domeniul energiei. Ucraina a arătat că este gata să aprofundeze cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul energetic. Săptămâna trecută, de exemplu, am semnat un protocol la Scopie cu privire la uh, aderarea la uh, tratatul privind comunitatea energiei și pentru noi mai avem multe realizări speciale legea privind funcționarea pieței gazelor, care respectă întru totul cu directiva europeană 1525 din 2003 și e o lege care ar trebui să deschidă calea pentru o funcționare eficientă a pieței gazelor în Ucraina și pentru o integrare totală a acestei piețe în piața europeană. Bineînțeles, aici trebuie să menționez și uh, un uh, prielnic de, uh, un um, mediu de investiții prielnic în uh, Ucraina și adaptări legislative în uh, cadrul actual uh, pentru a stimula investițiile. În acest sens, și în fine, dar nu în ultimul rând, e un aspect uh, foarte important pentru mine, integrarea europeană, sigur că vizează priorități, vizează realizări, însă integrarea europeană ă, ține mai ales de dorința de a adera. Sigur că ă, apropierea de Uniunea Europeană ă, ține de mentalitate, însă, adera, însă asocierea ține de uh, identitatea europeană. În urmă cu câțiva ani am uh, scris o, o, un, o, o teză de doctorat în legătură cu faptul că Ucraina e o țară europeană, nu doar din punct de vedere geografic, ci și din punct de vedere istoric, din punctul de vedere al mentalității. Ucraina se află în Europa și are rol rolul său de jucat în Europa. Și um, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră și sperăm să cooperăm cât mai strâns pe toate aceste domenii. Vă mulțumesc pentru atenție și voi încerca să răspundem la orice eventuală întrebare sau uh, la vreo critică pe care ați dori să mi-o adresați. Grazie, signor ministru. La parola. Mulțumesc, domnule ministru. Dăm cuvântul domnului Tarajuc. Vă rog să fiți la fel de succint precum a fost și colegul dumneavoastră. Dacă reușiți să vă încadrați în 10 minute, vă suntem extrem de recunoscători. Thank you, Mr. Chairman. I'll do... Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi strădui pentru a mă încadra în timp, la fel ca și colegul meu Klimkin. În primul rând, doresc să vă mulțumesc noastră, domnule președinte, membrilor AFET, precum și celorlalți membri din delegațiile Parlamentului European pentru Ucraina. Am onoarea și plă- am plăcerea de a vedea o serie de fețe familiare aici. Îi văd pe bunii mei prieteni care de ani de zile lucrează astfel încât să sensibilizeze uh, comunitatea europeană, Parlamentul European, uh, în ceea ce privește prezența Ucrainei. Timp de mulți ani, eu am participat la dezvoltarea relațiilor uh, Ucraina-UE și pot să spun că în ultimele luni s-a vorbit foarte mult în ceea ce privește realizările din ultimii cinci ani. În acești cinci ani, cinci ani de instabilitate în Ucraina, am reușit să atingem, să închide, încheiem o serie de acorduri fundamentale și printre alte am început negocierile cu pentru un nou acord cadru uh, pentru o zonă de liber schimb. De asemenea, am finalizat negocierile și au intrat în vigoare două mari acorduri privind uh, facilitarea vizelor și readmisia. Am uh, inițiat un regim de uh, eliberare de, de renunțare la vize și, nu în ultimul rând, ne-am inițiat demersuri și pentru aderarea la Tratatul Comunității Energetice. Așadar, putem spune că aceasta a fost situația în ultimul timp. În ultimele luni am avut alegeri prezidențiale, în urma cărora, iată, avem noi autorități. În ciuda unor semnale contradictorii primite de la noile autorități, ca membru al Parlamentului și ca președinte al Comisiei uh, pentru Integrare Europeană, mărturisesc că vedem că noile autorități continuă procesele începute pe o tendință pozitivă de predecesorilor. Așadar, aș dori să spun că, într-adevăr, în ultimele luni au fost uh, făcute progrese, de exemplu, în negocierea uh, noului acord de asociere. Sperăm ca rezoluția Parlamentului European aprobată pe 25 februarie să fie ascultată, să fie uh, luată în calcul de celelalte instituții europene. Mărturisesc că prevederile rezoluției, în special prevederile referitoare la șansele sau perspectiva Ucrainei de a intra la Uniunea Europeană nu sunt uh, luate în seamă de celelalte instituții ale Uniunii Europene. În ceea ce privește zona de liber schimb, am uh, auzit multe critici adresate delegației ucrainiene. Ei bine, ca membru al Parlamentului ucrainean, nu pot să fiu de acord cu aceste critici adresate părții ucrainene și aș dori să vă atrag atenția că, dat fiind că vorbim despre o zonă de liber schimb între Uniunea Europeană și Ucraina, atunci, evident, Ucraina ar trebui să fie un partener egal. Nu ar trebui să fie o piață adițională pentru afacerile europene. Și atunci aș dori să spun că Compromisul este calea de urmat de către ambele părți aici. Dar discutăm despre uh, faptul că, totodată despre faptul că Ucraina nu ar trebui să primească de propunere cote uh, joase, mizerabile, de exemplu când vine vorba despre producția agricolă. Deci trebuie să existe egalitate. În ceea ce privește dialogul privind liberalizarea vizelor, opiniile noastre uh, sunt similare cu cele ale autorităților guvernamentale și suntem de părere că Ucraina a făcut foarte mulți pași pentru a facilita călătoriile uh, cetățenilor Uniunii Europene către Ucraina. Vă reamintesc că din mai 2005 am renunțat la uh, toate obligațiile de viză pentru toți cetățenii Uniunii Europene. De atunci avem uh, acord de facilitare a vizelor care a intrat în vigoare și care a avut drept rezultat Uh, creșterea numărului de vize uh, emise din spațiul Schengen către Ucraina. De asemenea, după ce țările învecinate, Polonia, Slovacia, Unga Ungaria, s-au alăturat zonei Schengen, uh, suntem martori la o tendință de creștere a călătoriilor către Uniunea Europeană. Așadar, ucrainienii, o scădere, a, a, mă scuzați, a Uh, călătorilor ucrainienilor către aceste spații. Prin urmare, vedem că ucrainii nu beneficiază de liberalizarea vizelor. Ca președinte a Comisiei pentru Integrare Europeană, spun că suntem foarte atenți la procesul de monitorizare a implementării acestui acord de către ambele părți. Am ajuns la concluzia că o serie de state membre UE nu își întrunesc obligațiile și angajamentele. Și, în acest context, aș dori să subliniez că împreună cu colegii noștri de la Parlamentul European, în Comisia pentru Cooperare Interparlamentară, am uh, tratat această problemă. Drept urmare, la această reuniune interparlamentară pentru cooperare de la Kiev și Odessa, ce va avea loc în noiembrie, vom lua în calcul elaborarea unui raport comun care să fie uh, transmis Parlamentului European și Ucrainei. Așadar, concluzia noastră este că pentru a evita neînțelegerile, problemele ce pot rezulta în urma acordului de facilitare a vizelor, trebuie să acționăm la nivel sistemic. Și Uh, acest uh, lucru ar presupune introducerea unui regim de facilitare a vizelor pentru uh, ucrainieni. La următorul uh, summit de pe 22 noiembrie UE-Ucraina vom trata acest subiect și vom analiza posibilitatea ca Ucraina să primească un plan de acțiune în ceea ce privește un regim de liberalizare a vizelor. În acest context, manifest, manifest îngrijorarea față de zvonurile ce circulă în ultimul timp, probabil și aici la dumneavoastră, referitoare la faptul că Rusia va trebui, Rusia va beneficia de un regim de liberalizare a vizelor, dacă nu mai repede decât Ucraina, atunci uh, deodată cu Ucraina. Ei bine, este un mesaj îngrijorător acesta pentru că, spre deosebire de Rusia, noi am oferit liberalizarea vizelor pentru cetățenii europeni în urmă cu 5 ani. Așa că trag un semnal de alarmă și spun că sper că mă înșel la acest capitol și sper că dumneavoastră um, nu ve, veți infirma aceste sentimente îngrijorătoare, sentimente pe care mi le împărtășesc mulți cetățeni ucrainieni. În ceea ce privește Uh, un aspect pozitiv, țin să spun că în ultimele luni s-a introdus la nivel guvernamental o serie de proiecte legislative și acorduri internaționale care vor uh, facilita um, vor facilita transpunerea propunerilor domnului Fiul în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Uh, Sper ca în curând guvernul să dea curs uh, angajamentelor pe care și le-a asumat. De asemenea, țin să menționez că există o serie de probleme care persistă. Noi, membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, ne dăm silința pentru a uh, stabili o cooperare cu autoritățile în loc să facem schimb de acuzații. Aș dori să mulțumesc Uniunii Europene și autorităților ucrainene pentru încheierea recentă a tratatului privind comunitatea energetică. Sperăm că nicio terță parte nu ne va împiedica să implementăm acest acord acum. Aș dori să mă opresc și aș dori să las puțin timp pentru discuție. Aș dori totodată să vă atrag atenția asupra faptului că nu am luat cuvântul ca un membru al opoziției ucrainiene. Avem uh, viziuni diferite în ceea ce privește evaluarea situației din Ucraina la ora actuală, dar uh, probabil că vă veți referi în întrebări la această chestiune. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule președinte Tarasiuc. Are acum cuvântul colegul Coal, președintele delegației Parlamentului European pentru delegațiile cu Ucraina. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați acceptat invitația noastră, domnule viceministru și domnule președinte al Comisiei pentru Integrare Europeană în Parlamentul Ucrainian. Vă mulțumim pentru prezentările dumneavoastră introductive, pentru informațiile foarte interesante pe care ni le-ați dat, chiar dacă în legătură cu unele am dorit mai multe detalii. Chiar dacă nu este posibil să vorbim foarte mult astăzi, eh, renunț deci să fac observații mai detaliate, doresc doar să spun că contez pe alte oportunități de a dezbate toate aceste aspecte cu dumneavoastră la următoarea întâlnire a delegației de la Kiev în legătură cu călătoriile fără necesitatea de a deține viză, um, este un aspect pe care am început să-l discutăm odată cu venirea la puterea noului președinte și formarea noului guvern în Ucraina. Este o propunere um, primită foarte favorabil de unii deputați din Parlamentul European. Mai mulți colegi au spus că ar fi o bună, un bun început um, pentru integrarea Ucrainei uh, și domnul uh, și s-a dat multă importanță um, poziției uh, Ucrainei, uh, uh, pașilor pe care îi face Ucraina în direcția integrării și a adaptărilor legislative în acest sens. Aș dori să-l întreb pe domnul viceministru dacă ne-ar putea spune mai multe despre schimbările uh, la nivel juridic um, pe care le puteți face pentru a permite um, călătoria fără vize a cetățenilor ucrainieni în Uniunea Europeană. Bineînțeles, eu aș dori să nu mai fie nevoie de vize, dar nu e vorba aici doar de bunăvoie. E vorba de controle la frontieră, de securitate. Știți foarte bine aceste lucruri, domnilor. Deci avem nevoie de eforturi din partea dumneavoastră um, ca noi să putem ști că această temă în legătură cu care a existat un acord de principiu uh, să devină realitate. Acesta ar fi un pas uh, real uh, înspre statutul de membru pentru Ucraina și doresc să vă asigur de faptul că Comisia de Cooperare Parlamentară va continua să discute aceste aspecte cu uh, membrii guvernului uh, uh, ucrainian și vom formula un raport foarte detaliat în legătură cu vizele pentru ca acesta, că, posibilitatea de a călători fără vize să devină o realitate cât de curând. Își dori să spun domnului ministru și domnului Tarasiuc nu atât în calitate de președinte al comisiei, că există în continuare anumite dispute nerezolvate în Ucraina, s-au schimbat uh, compoziția unor comisii. Există dispute politice în legătură cu relația dintre Uniunea Europeană și Ucraina? Trebuie să uh, știm, să ne îngrijorăm în legătură cu o astfel de situație? Puteți să ne spuneți uh, care este atmosfera? Astfel ne-am putea pregăti mai bine pentru următoarea întâlnire de la Kiev. Sunt sigur că știți că există puncte de vedere diferite în Parlamentul European în legătură cu modul în care se poate vorbi despre viitorul relației dintre UE și Ucraina. Știți că există puncte de vedere diferite și în legătură cu extinderea în Uniunea Europeană. Dacă elita ucrainiană în momentul de față are puncte de vedere diferite în legătură cu acest aspect, am vrea să știm noi și noi acest lucru prietenii Ucrainei, cei pe care interesează Ucraina, acum când relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina uh, evoluează, având în vedere energia, comunitatea energetică și așa mai departe, ne interesează foarte mult asupra lucruri uh, și acum când ne pregătim pentru întâlnirea Comisiei la Kiev. Nu vreau să mai pe prea multă vreme, uh, greva ne-a stricat planurile, unii vor să plece cât mai repede în această seară. Vă mulțumesc, domnule președinte Arbet Albertini pentru această posibilitate de dezbatere. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Coval. Are acum cuvântul colegul Galer, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați invitați, cred că discuția de astăzi ne oferă șansa de a vorbi deschis, ca între prieteni. Este nevoie să facem acest lucru pentru că, iată, se schimbă ceva în țara dumneavoastră. Dar nu în sensul valorilor europene sau în sensul mentalității europene. Unii descriu uh, uh ceea ce se întâmplă în Ucraina ca fiind uh, reîntoarcerea la politică, la stabilitate politică, alții la reîntoarcerea niște vremuri amare. Experiența ne arată următorul lucru democrația, statul de drept ne-au asigurat bunăstarea economică și solidaritatea cu ceilalți. Deci, uh, rețeta succesului este dată de stabilitate instituțională și nu de stabilitate politică, nu de putere, pentru că niciun fel de putere la nivel vertical nu a generat ceva bun la nivel european. Și tocmai de aceea avem nevoie de o democrație vie, Astăzi aș dori să discut cu noastră mai degrabă despre uh, colaborarea co- concretă, despre uh, acordul de asociere, decât să începem să discutăm despre principii. Dar țara dumneavoastră mi este mult prea dragă și mult prea importantă și nu pot să mă abțin. Și atunci vă întreb, cum vă uh, imaginați uh, evoluția lucrurilor înainte de alegerile locale? Cum vă imaginați procesul legislativ uh, pentru că, iată, a fost uh, prezentată o lege care a permis noi partide, noi partide și așa mai departe și apoi la legile locale acestea nu au fost uh, lăsate să fie pe listele de vot. Și atunci vă întreb cum vă imaginați uh, și vă mai întreb cum vă explicați faptul că din ce în ce mai mulți jurnaliști, profesori și așa mai departe sunt vizitați de uh, serviciile secrete, asta nesolicitat, desigur. Uh, Vreau să știu de ce sunt uh, create partide acolo, la fața locului, cu aproape aceleași denumiri ca și partidele din opoziție, pentru a i deruta pe alegători? De ce uh, sunt uh, emise acțiuni care să îi sperie pe cetățeni prin introducerea de noi taxe și impozite și așa mai departe? Și încă o dată, cum vă explicați conflictul de interese, și anume șeful serviciilor secrete să fie totodată proprietarul celui mai mare concern mediatic? Vreau să știu cui aparține serviciul secret, concernului mediatic sau cui? Pentru că într-un stat de drept așa ceva este inacceptabil. Așadar, sper că această evoluție din uh, Ucraina să nu îndepărteze acest uh, stat de Europa, pentru că asta pare să se întâmple acum și sper ca această evoluție să fie stopată, astfel încât să identificăm pe termen lung ce asigură bunăstarea, democrația, stabilitatea pe termen lung pentru Ucraina. Este vorba despre o politică ce nu se îndreaptă doar în termen verbal către Europa, ci și în practică uh, face acest lucru. Este nevoie să se ilustreze democrația și în practică și să nu se dea curs acestor tendințe care, din păcate, pot fi acum remarcate. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Galler. Domnul Broc are cuvântul 3 minute acum. Eh, domnule președinte, mulțumesc! Pot să vorbesc mult mai puțin decât eh, colegul Galler, pentru că acesta s-a referit deja la multe lucruri. Aș dori să spun că are dreptate domnul ministru și colegul său când vine vorba despre relația de cooperare cu Uniunea Europeană și că trebuie să mergem mai departe cu cooperarea. Sigur că zona de liber schimb trebuie să fie avantajoasă de ambele părți, pentru că este o situație uh, de înțeles doar atunci când uh, câștigul este pentru toți cei implicați. Sigur, putem să interpretăm uh, care poate fi obiectivul acestei zone de liber schimb, pentru că, în general, când vorbim despre o zonă de liber schimb, parteneriatul trebuie construit în așa fel încât să mijlocească uh, intensificarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Sunt lucruri despre care am discutat adesea și, pe și la care trebuie să progresăm. Există, desigur, motive, multe motive economice, dar în special motive politice ca să facem acest lucru. Când vine vorba despre liberalizarea vizelor, dreptul la liberalizarea vizelor trebuie să aibă loc uh, împreună cu uh, liberalizarea pentru celelalte țări învecinate. Este logic acest pas. Dar există și alte întrebări. S-a discutat despre o uniune vamală cu Rusia la un moment dat. Cum anume arată acest proiect acum și cum anume poate fi legată această uniune vamală cu Rusia cu o zonă de liber schimb a Ucrainei cu Europa? Ar fi o legătură foarte interesantă. De asemenea, domnul Galer s-a referit la faptul că opoziția în Ucraina Întâmplă dificultăți când vine vorba de apelare la mass media pentru a transmite mesaje publicului larg. Asta se întâmplă nu doar uh, din cauza motivelor de uh, proprietate în ceea ce privește concerne mediatice. Cred că la alegeri acest uh, subiect este extrem de problematic și de asemenea este problematic și, problematic și faptul că mereu legea electorală se schimbă în funcție de alegeri. Se, sunt create partide uh, astfel în, noi partide, astfel încât vechile partide să nu mai fie, să nu mai poată ocupa locuri. S-a întâmplat acest lucru cu partidul domnului Timoșenko. Așadar, avem o situație în care, din păcate, nu poate fi asigurată independența justiției, ci justiția este un apendice la ceea ce se întâmplă în plan politic. Aș vrea să văd dacă Chievul găsește reglementări speciale pentru următoarele alegeri locale. Pentru că, desigur, mă impacientez dacă se întâmplă așa ceva și mă întreb în ce direcție mergeți? Către o democrație în adevăratul sens al cuvântului cu independența statului de drept? Sau, din păcate, vă întoarceți la vechile modele, modele de regim autoritar, în care instrumentele statului de drept democratic nu au valoarea cuvenită? Mulțumesc! Grazie, onorevole Brock. Onorevole... Vă mulțumesc, domnule Brock. Are, Brock are cuvântul domnul Severin acum trei minute. Welcome to our, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit oaspeților din Ucraina. Vă mulțumesc, domnule președinte, faptul că ați inclus acest subiect pe ordinea de zi astăzi, pentru că în urmă cu câteva luni vehicula o idee uh, conform căreia uh, am asistat la un fel de uh, oboseală de uzare în ce privește relația cu Ucraina. Ar fi o mare greșeală dacă am uh, uita Ucraina. Nu putem ui, uita Ucraina pentru că Ucraina e importantă pentru noi și noi pentru că suntem importanți pentru Ucraina. Pentru noi e importantă pentru desăvârșirea proiectului european. Deci trebuie încă o dată să mai afirmăm astăzi că proiectul european nu este deplin, nu este întreg fără Ucraina. Sigur că așteptările noastre sunt foarte mari, ele au fost foarte mari în trecut, uh, rămân ridicate și astăzi și uh, trebuie să recunoaștem că de multe ori aceste așteptări ne-au fost înșelate. Însă, consider că ceea ce ar trebui să facem, în primul rând, e să nu încercăm să intervenim în funcționarea, în bucătăria internă a acestei țări, pentru că nu suntem abilitați să facem acest lucru. Apoi, ar trebui să evităm să uh, fim de o parte sau alta a opoziției sau guvernului. Trebuie să tratăm această țară ca un întreg și, dacă se poate, în al treilea rând, să uh, încurajăm această țară să fie mai performantă decât unele state membre, pentru că unele dintre problemele cu care se confruntă Ucraina sunt probleme și în unele uh, state membre, inclusiv o anumită tendință spre un comportament um, dictatorial nu ar trebui să. Uh, deci ar trebui să cooperăm într-un mod care a fost exemplificat de către prietenul meu Boris Tarasiu, că aș dori să-l felicit pentru faptul că, în calitate de ucrainian, s-a exprimat asta și nu ca membru al opoziției. Și sunt sigur că are uh, puncte de vedere extrem de diferite când se exprimă în calitate de membru al opoziției sau în calitate de cetățean. Însă, cred că există o listă de priorități minimă care e uh, ucrainiană și care ar trebui să se bucure de sprijinul tuturor partidelor politice din Ucraina. Și, în uh, uh sfârșit, aș dori să rog partidele politice din Ucraina să rămână împreună, să-și dea mâna pentru a promova această uh, listă de priorități ucraineană. Sigur că va rămâne uh, diferența între opoziție și guvern, dar prioritatea este Europa. În al doilea rând, cred că în, uh, când cerem uh, Ucrainei să respecte anumite uh, criterii, cred că ar trebui ca și Comisia să uh, facă același lucru, deci să respecte îndatoririle față de Ucraina. Și apoi o întrebare pentru oaspeții noștri. Cum uh, ați reacționat la o declarație a doamnei Ashton recentă, în conformitate cu care Ucraina nu are ca obiectiv final aderarea la Uniunea Europeană? Considerați că e o desfiere adecvată a situației sau nu? Mulțumesc, domnul Tenac, trei minute. Doamna uh, Ashton a uh, greșit NATO a schimbat lucrurile și nu Uniunea Europeană. Bun venit, uh, domnule viceministru, felicitări uh, pentru Ziua Națională, care e azi, ieri sau a fost, a fost ieri sau mâine. Uh, știu că e în una din zilele de astăzi pentru că am fost invitat la o petrecere. Bun venit lui Boris, un prieten drag de ani de zile și ca și grupul meu, noi suntem, sprijinim Ucraina, chiar dacă eu acord mai puțină atenție acestei regiuni decât în trecut, însă în orice caz susțin eforturile dumneavoastră înspre integrare uh, europeană, liberalizare de vize și așa mai departe. Și ca și colegul meu, Elmar Brock, consider că dacă uh, se face, se, se liberalizează vizele, ar trebui să fiți primii pe listă. Uh, Rusia întotdeauna a avut o problemă cu liberalizarea vizelor, să nu uităm și zonele unde sunt conflicte uh, înghețate, precum Transnistria și Abhazia. Deținătorii de pașapoarte vor primi dreptul să călătorească, chiar dacă, din punctul nostru de vedere, nu fac parte din acest teritoriu. Să nu mai vorbim de criminalitatea organizată și a terorismului ca o cazul de Nord, pe care, care pe mine mă îngrijorează. Deci dacă am avea o liberalizare a vizelor, relațiilor cu Rusia, eu aș fi foarte îngrijorat, dar poate că sunt extrem de precaut. Uh, eu, în cealaltă calitate, sunt raportor din partea Parlamentului și a Comisiei noastre pentru aderarea Muntenegrului, uh, aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană, care sper să aibă loc la un moment dat. Ieri am avut o întrunire și a doua oară când se pune într-o, într, într -o reuniune problema Uh, legată de negocierile de aderare la OMC. E unul dintre primele capitole care trebuie încheiate. Uh, Ucraina e uh, o țară care blochează aderarea Muntenegrului la OMC din motive puțin cam ciudate. Se pare că doriți să faceți uh, plăcere Serbiei pentru a primi acces la piața uh, sârbă. Nu știu, poate că puteți să-mi explicați mai clar. Însă, în orice caz, am uh, pus problema în atenția comisiei, a domnului comisar Fuller, am discutat cu el direct, am cerut un răspuns și de la Consiliu. Aș dori să mi se explice de ce blocați această aderare la OMC. Nu există niciun fel de acord comercial sau o dispută comercială între Muntenegru și uh, Uh, Ucraina. Uh, și e o poziție care a fost adoptată și de către guvernul precedent și a fost menținută. Deci v-aș fi recunoscător dacă ați putea să-mi explicați de ce se întâmplă așa. În al doilea rând, problemele mele, având în vedere că am, în trecut am uh, urmărit țara dumneavoastră, e o deteriorare a drepturilor omului, mă îngrijorează Uh, faptul că un uh, ziarist a, uh, a, a dispărut în legătură cu cazul Gongațe, dacă nu mă înșel, la, alegerile au fost fraudate și președintele Ianucovici dorește să consolideze competențele sau prerogativele președintelui, ori nu era președinte, dorea mai degrabă o, o competențe sporite pentru uh, guvern și pentru miniștri. Și, în fine, doar o observație. Cum guvernul dumneavoastră ne poate ajuta să uh, soluționăm conflictul uh, din Transnistria cu Republica Moldova? Durei. Trebuie să reduc timpul de vorbire la două minute pe vorbitor, pentru că domnul uh, ministru trebuie să ne părăsească la șase și un sfert și trebuie să aibă și timp să răspunde la întrebări. Deci două minute pentru doamna Lunacek. Um... Mulțumesc, domnule președinte ca membra a grupului verzilor care a sprijinit întotdeauna societatea civilă și, evenim- și evoluțiile democratice în Ucraina, precum și organizațiile în favoarea mediului și așa mai departe, principala mea preocupare sau declarație de astăzi se referă la un aspect menționat și de alți colegi. E vorba de deteriorarea libertății presei în țara dumneavoastră. În vară, să zicem în ultimele șase luni, s-au întâmplat uh, lucruri foarte grave. Un ziarist a fost, a dispărut. Nici ministerul dumneavoastră de interne a spus că acest lucru putea să, a putut să aibă mm, ceva, o legătură cu serviciile secrete, domnul Clementiev. Uh, altcineva, un alt ziarist a fost bătut de poziție în societatea civilă, directorul unei fundații străine din uh, a Fundației Conrad Adenauer a fost arestat în această vară și alte evenimente au avut loc, uh, o demonstrație pacifistă împotriva uh, unui drum prin parcul Gorki uh, din partea proiectului, din, din, uh, ca partea proiectului 2012. Această demonstrație a fost uh, împrăștiată în mod violent de poliție. Și aceste lucruri, aceste evenimente ne creează griji în legătură cu uh, evoluția țării dumneavoastră, care necesită o societate civilă um, activă în țara dumneavoastră. Ce faceți dumneavoastră ca președinte al Comisiei pentru, um, pentru integrarea europeană în Parlament și ce face uh, guvernul pentru a asigura că libertatea um, de opinie, libertatea de um, a se reuni uh, sunt sprijinite în țara dumneavoastră. Este foarte important ca libertatea presei și libertatea de exprimare să fie garantate. Uh, Domnule ministru, ați spus că integrarea europeană este legată de mentalități, valori, identități, dar cum puteți confirma acest lucru? Și un ultim aspect, pe 2 octombrie va avea loc o întâlnire la Kiev în legătură cu proiectul uh, Europa 2012. Puteți garanta că acest meeting care doresc uh, uh, o lipsă de corupție pentru acest campionat și ce puteți să spuneți pentru a lupta împotriva corupției în legătură cu organizarea acestui eveniment sportiv? Domnul Belder are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați oaspeți din Ucraina, eu vin din regatul țărilor de jos și uh, Luni dimineață am avut o discuție foarte interesantă cu ONG-uri, uh, organizații non-guvernamentale olandeze, care monitorizează modul în care uh, societatea evoluează în uh, vestul Ucrainei și doresc să se extindă. Și E, organizație se ocupă de copii handicapați și de problemele părinților cu copii handicapați fizic sau mental. Deci interesează foarte mult situația din țara dumneavoastră și există chiar uh, o revistă în țara mea uh, specială pentru țara dumneavoastră, deci în care se vorbește despre Ucraina. Am o întrebare în legătură cu modul în care evoluează situația politică în Ucraina. Aceste organizații mă întrebau dacă vor continua să funcționeze în țara dumneavoastră. Se, uh, sunt, sunt îngrijorați în legătură cu climatul din țara dumneavoastră, libertatea presei, libertatea socială, libertatea fiecăruia să-și uh, urmărească interesele. Aparatul de stat riscă să pună bețe în roate acestor persoane. Deci, întrebarea mea se bazează pe aceste afirmații. Pe de altă parte, mă întreb, în leg- îmi pun întrebări în legătură cu uh, atitudinea dumneavoastră și implicarea dumneavoastră pro-europeană. La Universitatea de Vară am vorbit despre aspecte sociale. După ce am ascultat ceea ce au spus colegii, antevorbitorii mei, aș spune și eu că am dori ca Ucraina să aibă un loc în Uniunea Europeană, dar trebuie să monitorizăm ce se întâmplă în Ucraina. Uh, și uh, trebuie să ne asigurăm că valorile fundamentale, drepturile omului, valorile societății uh, să fie respectate. Altfel spus, am dori uh, să ne îndepărtați temerile, pentru că suntem, uh, ne, avem temeri în legătură cu o eroziune a libertăților individuale umane. Minute. Vă mulțumesc, domnule Belder. Are cuvântul acum domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost în Ucraina și eu um, ca, cu ocazia unei misiuni de observare și acolo am observat uh, uh, un lucru deosebit. M-am întâlnit cu, cu studenții care întâi au sprijinit un candidat și în aceeași zi au sprijinit și alt candidat. Și am întrebat cu cine votează. Au spus cu nimeni, pentru că nu contează cu cine votăm. Pentru mine aceasta este o exprimare a apatiei tinerilor. Și mă bucur mult că aici, astăzi, sunt, este reprezentată atât coaliția cât și opoziția. Știu că există diferențe între dumneavoastră, dar sunt sigur că dacă ar fi existat consens politic între coaliție și opoziție în legătură cu ce înseamnă standardele europene, pentru funcționarea statului, libertatea presei, relațiile uh, cu cetățenii și așa mai departe. Acest lucru ar reduce nivelul apatiei dintre, pe care am observat-o rândul electorilor, electorilor, alegătorilor ucrainieni. Vreau să mai spun un lucru. Când Slovenia se pregătea să intre în Uniunea Europeană, S-au făcut uh, progrese uh, în mod uh, stabil, în mod regulat, tocmai pentru că exista consens politic în legătură cu ce înseamnă agenda europeană pentru Slovenia, ce înseamnă adoptarea standardelor europene. Aș dori să existe mai multă unitate în Ucraina în legătură cu acest aspect, mai ales în ceea ce privește standardele europene. Acum încheie dezbaterea domnul Lize, care are reșit dânsul două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ați văzut cât de mulți prieteni are Ucraina aici în sală. Domnule ministru, nu ne-am mai întâlnit, dar Boris poate să confirme faptul că sunt prieten al Ucrainei. Deci nu luați ceea ce voi spune ca o critică, ci ca exprimarea îngrijorării mele în legătură cu Ucraina. Acordul de asociere și acordul de liber schimb negocierile uh, acordului de liber schimb, uh, următoarea rundă a acestora va avea loc luni. Domnule ministru, știți că există rezerve în legătură cu direcția în care se îndreaptă Ucraina. Noi aici la Bruxelles avem anumite motive de îngrijorare, avem anumite temeri, dar care credeți dumneavoastră, domnule ministru, că sunt cele mai mari obstacole în care Ucraina pentru a respecta toate criteriile Uniunii Europene? În al doilea rând, domnule ministru, am vorbit despre politică. Știți uh, că modul în care sunt aleși deputații nu este chestiunea cea mai importantă din lume, dar știți de asemenea și că ne îngrijorează situația democrației din Ucraina. De ani de zile îi spun lui Boris că o parte din legile electorale din Ucraina sunt cam ciudate. Nu trebuie să vă dau eu aici o lecție, dar poate ar fi bine să reexaminați legislația electorală din Uniunea Europeană și să o folosiți ca exemplu. Georgia, în momentul de față, își modifică Constituția și eh, după modelul Constituției poloneze. Um, știu că Există un acord cu Rusia în legătură cu extinderea bazei, dar nu credeți că o prezență majoră militară a Rusiei în Ucraina ar fi un obstacol pentru aderarea dumneavoastră? Mulțumesc, domnule Lise, că Îmi pare rău, aveți foarte puțin timp pentru a răspunde, pentru că cred că trebuie să plecați uh, foarte curând, dar din păcate nu am putut să ne limităm uh, la mai puțin cu întrebările noastre, așa că răspundeți cât puteți. Dacă puteți să stați puțin mai mult cu noi, Poate puteți să răspundeți la mai multe întrebări. Vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru toate laudele, dar și pentru încurajări, pentru că orice sfat și orice încurajare sunt binevenite. Sigur că nu o să pot să detaliez, să răspund în amănunțime la toate întrebările care mi-au fost puse, dar voi încerca cel puțin să răspund uh, la întrebările cele mai importante și să încerc să transmit uh, mesaje cheie pe aceste teme. În ce privește liberalizarea vizelor și caracterul politic și tehnic, deja am spus acest lucru. Eu sunt pentru a lăsa deoparte politica din uh, dialogul nostru cu privire la vizele. Și aș dori să avem mai degrabă o abordare pragmatică și practică, că până la urmă acesta este scopul nostru. Uh, Uh, am spus că e foarte important să știm care sunt criteriile pe care trebuie să le respectăm. Nu e vorba doar de uh, schimbări uh, legislative, ci și de alte schimbări de alte natură și de punerea lor în aplicare. Pavel a făcut o observație interesantă care însă pe mine m-a îngrijorat. Pentru că nu am înțeles de ce uh, spuneați că ar trebui să ne facem îngrijorări în legătură cu uh, această cale în curs de desfășurare spre aderare. Colegul meu, domnul Tarașuc, a spus că e vorba de un consens național. Integrarea europeană nu e o misiune politică pentru Ucraina, ci e o problemă legată de direcție. Uh, dar e și un stimulent pentru reforme interne. Ce s-a spus despre o posibilă sau la, la o aderare la uh, această uniune vaman, vamală între Rusia, Belorusia și Kazakhstan? Chiar dacă am lăsat deoparte orice componentă politică Mă întreb cum am putea să facem parte și din punct de vedere teoretic uh, dintr-o astfel de uniune vamală, pentru că ar trebui să ne revizuim toate condițiile, toate obligațiile pe care trebuie să le respectăm. Uh, condiții pentru aderarea noastră la OMC, Niciodată nu, de, în istoria OMC-ului nu s-a pus problema, chiar și din punct de vedere pragmatic, dar și din punct de vedere politic. Acest lucru a fost repetat de mai multe ori de către președintele nostru, respectiv că nu avem niciun fel de intenție să uh, uh facem parte din această Uniune Vamală. Aceasta și datorită obligațiilor pe care le avem față de OMC, dar și din alte considerente. În ce privește Montenegru, foarte pe scurt pot să discut uh, cu dumneavoastră acest lucru în uh, amănunt, cu mare plăcere. Însă, în negocierile noastre, obstacolul cel mai mare uh, e accesul la piața de oțel a Montenegrului și acordul Montene- Montenegrului de a uh, uh, uh, deci de, decizia Montenegrului de a ridica taxele vamale la produse foarte importante pentru Ucraina. Noi respectăm Montenegru și dorința sa de uh, integrare în Uniunea Europeană. Montenegru se află în, practic în același tip de situație cu Ucraina, dar nu putem accepta o situație în care taxele vamale sunt dublate uh, Uh, deci respectăm această decizie, dar până la urmă e uh, vorba de un efort prea mare pe care îl ni se cere nouă nu e legat de alte considerente, de legăturile cu Serbia și așa mai departe. Uh, însă sunt gata să discut acest lucru cu dumneavoastră în privat, dacă doriți. Da, vă pot transmite și informații în scris, dacă doriți. În ce privește Transnistria, sperăm și ne angajăm să uh, se soluționeze acest conflict. De asemenea, suntem pentru negocierile Formula 5 plus 2 și, de asemenea, am putea să creăm uh, acum un uh, cadru prielnic pentru a obține rezultate concrete. În ce privește campionatele europene 2012, eu am mare încredere că această chestiune a campionatelor europene nu are de-a face cu pregătirea sau cu imaginea noastră. Pentru noi e o chestiune de mândrie națională, pentru că fotbalul este o religie la noi și crede, ne dăm seama că dacă nu am fi la înălțime, ar fi dezastruos pentru Ucraina și pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Dar vom uh, aprofunda această chestiune și cu uh, prietenii din Polonia. În ce privește co, uh, lupta împotriva corupției, acest proces împreună cu Ministerul Justiției este în curs și uh, suntem în curs de finalizarea unor legi uh, de combatere a corupției. Și vă pot pune la dispoziție și documente înscrise în legătură cu progresele înregistrate în acest uh, domeniu. Apropo uh, de declarația doamnei Ashton, sigur trebuie studiată mai îndeaproape. Uh, eu am auzit doar despre ea. Dar sigur că merită să fie discutată. Încă o dată, nu e vorba de niciun fel de parteneriat, niciun fel de parteneriat strategic sau uh, relație specială pentru Ucraina. Ucraina e foarte clar, are un cel, integrarea totală în Uniunea Europeană. Dorește să devină stat membru al Uniunii Europene. Pentru noi e foarte important cum ne structurăm relațiile cu Uniunea Europeană pentru a atinge acest obiectiv. Pentru a ajunge la o chestiune foarte importantă. În legătură cu preocupările exprimate pe anumite teme, în ce privește alegerile locale, nimeni nu-i perfect. Și e clar că Uh, sistemul și legislația privind alegerile locale au fost modificate. Însă trebuie să punem lucrurile în context. Aș putea să vă dau un exemplu simplu. De ce numărul de, de ce partidele politice nu și-au uh, uh, înregistrat toate candidații? Deci, aceasta ar fi o întrebare și o, un răspunsul ar fi o comisie electorală, un tribunal care să examineze uh, alegerile și se pare că angajamentul politic în legătură cu crearea unui astfel de tribunal există. O dovadă a deschiderii Ucrainei e și măsura de a invita observatori de la instituțiile uh, internaționale, inclusiv observatori din partea Parlamentului European, să participe la aceste alegeri, să uh, analizeze felul în care se desfășoară alegerile, pentru că alegerile democratice libere sunt foarte importante pentru Ucraina. Sper să înțelegeți faptul că nu pot să acopăr sau să răspund la toate întrebările care mi-au fost puse, însă vă pot uh, transmite și informații în scris. Acordul de liber schimb ar trebui să uh, îl uh, să, să, a, aș prefera să vă dau o informație în scris, pentru că e clar că depășește cadrul limitat al unei astfel de dezbateri. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebări. Grazie, ministru președinte Tarajuc. Leia... Mulțumesc, domnule Tarajuc. Aveți câteva minute pentru a răspunde la câteva dintre întrebările care v-au fost puse. A lei, se vuole, qualche minuto. Dacă doriți, aveți și noastră câte minute la, câteva minute la dispoziție, vă rog. Uh, well, there were a number of questions uh, addressed to uh, Mr. Klim. Da, Um, mi-a fost, a fost adresate câteva întrebări uh, domnului Klimkin și mie. O să încerc să abordez câteva dintre ele. În timpul prezentării mele am încercat să uit că sunt membru al opoziției în Ucraina la ora actuală. Am încercat să mă axez mai mult pe chestiile ce țin de substanța relației uh, UE-Ucraina. Am solicitat ca membrii Parlamentului European să primească un uh, document privind uh, cooperarea. Nouă lideri care formează opoziția au semnat o scrisoare, au trimis-o domnului Varompoi, domnului Baroso, domnului Buzek. Ați, ar fi trebuit să primiți și dumneavoastră și probabil ați primit-o. Această scrisoare v-a atras atenția asupra faptului că alegerile locale de pe 31 octombrie vor avea loc în baza unei legi electorale nedemocratice și neadecvate și creează la nivel sistemic posibilitatea de fraudă și falsificare. Așadar, vă atragem atenția asupra acestei chestiuni. Există șapte probleme sistemice pe care noi, uh, Uniunea, Opoziția Unită, le recunoaștem. Și vrem să vă atragem atenția asupra apelului făcut de Uniunea Opoziției Democratice făcut către instituțiile europene. S-au manifestat câteva îngrijorări în cadrul intervențiilor eurodeputaților. Și da, spun că și opoziția ucraineană este îngrijorată de devierea uh, Uh, instituțiilor, autorităților de la valorile europene. Discutăm despre progresul democratic uh, care a rezultat după victoria democratică din Ucraina în timpul Revoluției Portocalii. Ei bine, aici nu pot să fac trimitere decât la cea mai comprehensivă evaluare făcută de, uh, în rezoluția PPE pe 13 septembrie. S-a fost S-a făcut așadar o evaluare foarte adecvată. Dar nu doar PPE-ul este îngrijorat. Iată, recent am văzut că Uniunea Europeană și-a manifestat îngrijorarea în ceea ce privește libertatea presei și dreptul de a manifesta în Ucraina. De asemenea, pot să mă refer și la Forumul Parlamentar al Democrației Europene, care uh, a exprimat și acesta uh, îngrijorări în ceea ce privește devierea de la progresul democratic în Ucraina. Se poate uh, spune că există o deviere de la progresul în ultimii cinci ani. Opoziția democratică din Ucraina și-a manifestat așadar toate îngrijorările în această, în această scrisoare menționată anterior. Aș dori de asemenea să comentez foarte pe scurt serviciile de securitate și situația șefului acestora, care, după cum uh, am văzut, este și proprietarul uh, unui concern mediatic. Este și membru al cel mai înalt uh, for judiciar, al Consiliului Judiciar, care poate să demită judecătorii. Așadar, iată o, un conflict de interese doar în cazul unei singure persoane. Și nu este o coincidență faptul că serviciile secrete recent au început să atace opoziția, au început uh, să falsifice uh, investigațiile penale uh, îndreptate către membrii opoziției. Este așadar incredibil ce se întâmplă la nivelul serviciilor secrete. Este înfiorător și seamănă cu fostele servicii KGB din Uniunea Sovietică. Nu putem decât să reacționăm manifestându-ne îngrijorarea reală față de încercările autorităților de a interveni în bucătăria internă a partidelor, după cum s-a întâmplat uh, cu partidul cel mai mare de opoziție condus de Iulia Timoșenko. Așadar, autoritățile acum creează clone opoziționale spunând că uh, acelea se identifică cu opoziția reală, dar este fals acest lucru. Și iată că și candidații incluși pe listele de vot uh, vin pentru a prezenta o situație falsă în rândul opoziției, lucru care contravine democrațiilor europene. În ceea ce privește Uniunea Vamală cu Rusia, nu cred că autoritățile de acum, în ciuda retoricii pro-Rusia, vor încheia o uniune vamală cu Rusia. Și, de asemenea, în ceea ce privește exprimările doamnei Ashton, țin să spun că am fost surprins de acestea. Am primit informații potrivit cărora, în ciuda declarațiilor uh, de presă făcute s-a insistat pe unea vamală. Și mă refer încă o dată la uh, declarațiile făcute în trecut de domnul Verhoeven, care au fost la fel de îngrijorătoare. Deci uh, mă aștept de la noastră, membrii Parlamentului European, să faceți evaluare propice în acest sens. Ca membru al Parlamentului Ucrainean și al Comisiei pentru Integrarea Europeană, ei, solicit doamnei Ashton, înalta reprezentantă, un, uh, ofici, un diplomat la nivel înalt, să clarifice ce, este, ce a fost corect, ce a fost nu în declarații. Și noastră aveți dreptul să faceți același lucru. La final, țin să subliniez faptul că ceea ce faceți noastră la Parlamentul European în ceea ce privește libertatea presei și uh, apărarea drepturilor jurnaliștilor care sunt acum intimidați, sunt supuși uh, violențelor, este demn de admirat. Coaliția noastră a conchis că Comisia pentru Libertatea Presei va fi condusă de un uh, pionier, un campion în acest domeniu, Andrei Shevchenko, Și nu mă refer la Șevcenco, fotbalistul. Sperăm astfel să avem uh, aici uh, un avantaj. Dar nu uitați, noi suntem în opoziție și nu dispunem de suficiente voturi pentru a opri ceea ce se întâmplă la nivel legislativ în Ucraina. Și nu în ultimul rând, mă refer la faptul că acordul Ucraina-Rusia în ceea ce privește uh, prelungirea flotei Mării Negre și prezența Rusiei acolo, uh, spun că am participat la negocierile cu Rusia la acest capitol și pot să afirm că cu cât flota rusă va uh, stagna, va uh, exista în acest spațiu, cu atât securitatea în zonă pentru noi este amenințată. Și de aceea cred că a fost o greșeală ceea ce s-a petrecut, o greșeală comisă nu doar de fostul președinte, ci o greșeală făcută uh, prin legile uh, ucrainene și prin Constituția ucraineană. Cred că există o lege internațională și prevederi internaționale care ne vor permite să denunțăm ceea ce se întâmplă de îndată ce vom reveni la putere. Așadar, pe această notă pozitivă, aș dori să-mi și închei intervenția, să vă mulțumesc, domnule președinte, să vă mulțumesc dumneavoastră, stimați eurodeputați, pentru răbdarea de care ați dat dovadă Uh, până la finele acestei reuniuni pentru interesul manifestat față de țara mea și pentru interesul pe care îl manifestați pentru răspândirea democrației pretutindeni în Europa. Mulțumesc! Grazie a lei, grazie. Vă mulțumim și noi dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor celor din sală. Într-adevăr, ceea ce ultimele cuvinte ale dumneavoastră ne le putem însuși, însuși și noi. Acesta este interesul nostru și vom face eforturi împreună pentru a obține acest lucru. Următoarea ședință pe 5 octombrie la ora 9 la Bruxelles. Se suspendă ședința. La revedere!